Good afternoon, colleagues. I'm going to make a start. Bună ziua, dragi colegi. Eu o să încep pentru că avem uh, două puncte importante ca urmare, după, după, după punctul privind frontierele internaționale, deci suntem un pic în întârziere. Începem cu punctul 1. Dacă nu sunt obiecții față de uh, ordinea de zi, se consideră adoptată. Uh, vorbesc pentru colegii care mă ascultă. Apoi, avem interpretare în franceză, germană, italiană, olandeză, engleză, greacă, spaniolă, suedeză, maghiară, polonă, bulgară și română. Coordonatorii au fost de acord să adăugăm o ședință extraordinară libe joia viitoare, pe 17 decembrie, de la 9.30 la 10 la Strasburg, pentru a vota textele care au fost aprobate din uh, pachetul privind regulamentul privind datele. Lista recomandărilor coordonatorului din 23 noiembrie este inclusă în documentele uh, ședinței și vreau să știu dacă ele sunt susținute de membri, sunt aprobate de membri. Da, în regulă, trecem la punctul 3. Raportorul este pe drum, de cât am înțeles. Atunci, uh, haideți să începem cu prezentarea domnului uh, Garkov. Vă reamintesc, dragi colegi, în ultima legislatură, discuțiile între instituții și proiectul uh, Smart Borders, Frontiere Inteligente, a dus la decizia de a cere un studiu privind opțiunile tehnice ale proiectului, care s-a terminat în 2014, care trebuie să fie urmat de un proiect pilot, care ar fi trebuit să termine anul acesta. Proiectul pilot a fost încredințat uh, de către Comisie către EULISA și astăzi îl avem pe domnul Garcov, directorul EULISA, care va prezenta raportul împreună cu reprezentantul Comisiei, domnul Rosenberg. Mai întâi va vorbi domnul Garcov și după aceea domnul Rosenberg și după aceea unul dintre cei doi uh, raportori noștri, și anume doamna Fayon, va vorbi atunci când ajunge la ședință domnul Diaz de Mera nu poate fi prezent, celălalt cu raportor. Așadar, domnule Garcov, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnilor și domnilor. Vă mulțumesc pentru invitația de a prezenta rezultatele finale ale proiectului pilot uh, Frontiere Inteligente, uh, făcut de EULISA în cursul acestui an. Aș uh, menționa că este un element uh, în efortul de a pregăti și implementa conceptul de frontiere inteligente la frontiera externă a Uniunii Europene și proiectul pilot, uh, cred eu, va oferi o dovezi complete și convingătoare în legătură cu efectele pozitive ale tehnologiei uh, care au fost folosite în pilot privind managementul frontierei și experiența călătorilor. Subliniez că uh, spun aceste lucruri pe baza rezultatelor realizate în proiectul pilot, care sunt reprezentative și uh, uh, dat fiind susținerea largă oferită acestui proiect pilot de către statele membre și numărul de cazuri care au fost aplicate la tot felul de frontiere și cantitatea de dovezi adunate în legătură cu tehnologia și cu acceleratorii de tehnologie, la frontieră și de asemenea interviurile privind că, cu uh, călătorii în legătură cu experiența. Să încep cu obiectivele. Obiectivele au fost trei. Mai întâi, testarea unor opțiuni tehnice limitate prin criterii specifice, măsurabile și să vedem efectul lor asupra managementului operațional frontierei și pe baza dovezilor colectate să subliniem uh, cele mai bune soluții tehnice care facilitează într-un mod pozitiv procesele de control al frontierei. Și în ultimul, nu în ultimul rând, proiectul pilot a trebuit construit în așa fel încât să garanteze un nivel înalt de protecție a datelor uh, la implementare. Proiectul pilot uh, este un proiect foarte complex și această complexitate este dovedită de uh, domeniul de aplicare. Domeniul de aplicare s-a bazat pe un studiu făcut de Comisia Europeană în 2014 și a inclus o serie de cazuri test, 13, dar uh, numărul total a fost de fapt 78 pentru că unele majoritatea uh, cazurilor test s-au uh, uh făcut în mai multe puncte de trecere a frontiere. 109 uh, chestiune au vizat aceste teste și de asemenea s-au făcut și cercetări uh, teoretice, nu numai teste la fața locului. Execuția a durat cam 12 uh, luni, am avut uh, state membre implicate și puncte de trecere a frontierei de toate tipurile, pe uscat, pe apă și aeriene și uh, un număr foarte mare de vame și polițiști de frontieră au fost implicați și 58.000 de pasageri din 110 țări au fost implicați de asemenea pe o bază voluntară la uh, pilot, în pilot, în proiect pilot. Proiectul s-a concentrat pe două domenii, uh, datele biometrice, folosirea diferiților identificatori biometrici și uh, factorii uh, uh sensibili pentru procesul de management al frontierei și așa numiții acceleratori de proces, acele porți eh, automate folosite atât pentru cetățeni cât și chioșcurile cu autoservire. Sigur, în eh, cadrul pilotului, percepția pasagerilor, a participanților a fost eh, de asemenea cuantificată. Acum, uitându-ne la mai multe detalii legate de testele legate de chestiunile biometrice, trebuie să subliniez faptul că Acestea s-au făcut în aproape toate punctele de frontieră implicate, punctele de trecere a frontierei implicate, aeriene, terestre și maritime și de asemenea cu diferite variații ă, de utilizare a elementelor biometrice au fost explorate, începând cu UPA, ă, amprentă 4, amprente 8, amprente am să vedem care este impactul utilizărilor asupra proceselor la frontieră, dar și asupra pasagerilor și, de asemenea, uh, recunoașterea facială și scanarea irisului. Este important să menționăm că toate elementele de identificare biometrică au fost explorate pe toate cele trei tipuri de frontieră. Asta e foarte important, pentru că unul dintre efectele pozitive ale implementării uh, acestui concept de uh, frontiere inteligente este tehnologia armonizată și utilă pe toate tipurile de frontiere externe ale Uniunii. Suplimentar, într-o serie de uh, uh, locații și la fel pe toate cele trei tipuri de frontieră, am explorat efectele utilizării porților de tip APC și chioșcurilor uh, în diferite locații, în diferite condiții. Aici, repet că începește agenția, rezultatele obținute sunt uh, Uh, suficient de cuprinzătoare pentru a oferi o imagine completă asupra efectelor și beneficiilor uh, uh, și beneficiilor acestor tehnologii în managementul frontierei. Dați-mi voi să intru în detaliile concluziilor, mai întâi concluziile generale. Mai întâi, foarte important din punctul nostru de vedere, nivelul înalt de acceptare al acestor noi tehnologii de către călători. Aș vrea să subliniez că în timpul implementării proiectului pilot, fiecare participant la teste a fost invitat să ofere și un feedback în legătură cu percepțiile lor și mai mult de 80% dintre participanți au avut percepții pozitive asupra experienței generale pe care au avut-o cu această nouă tehnologie și cu această nouă modalitate de a trece frontiera. Feedback-ul pozitiv a venit de asemenea și din partea uh, vameșilor, polițiștilor de frontieră, grănicerilor implicați. Uh, atitudinea lor a fost că noul sistem facilitează eficiența și adaugă valoare muncilor. Rezultatele generale privind efectele tehnologiei asupra uh, trecerii frontierei sunt de asemenea încurajatoare și nu în ultimul rând vizibilitatea și valoarea adăugată a folosirii uh, elementelor biometrice în diferite combinații și impactul lor asupra experienței de trecere a frontierei a fost de asemenea confirmat și a fost unul pozitiv. Sigur, proiectul pilot a identificat de asemenea și unele provocări generale în ce privește tehnologiile care au fost testate. Mai întâi am identificat că nu există standarde europene în ce privește uh, certificarea în domeniul biometric și aici au fost unele provocări atunci când a trebuit să folosim uh, anumite uh, echipamente de la diferiți producători. În al doilea rând au fost variații în nivelul de performanță ale acelorași echipamente în condiții diferite. De exemplu, un scanner de amprente a funcționat perfect la o frontieră aeriană, dar la frontiera dintre Rusia și Finlanda, de exemplu, acea, același echipament nu a uh, funcționat în același fel. Deci asta a fost uh, una dintre concluziile proiectului pilot. ce privește experiența uh, cetățenilor din terțe țări, am constatat că există probleme în ce privește schimbul de informații și standarde comune cu Uh, acești, aceste trei țări, mai ales începește uh, uh, codurile electronice și pașapoartele BMC. Călători din Brazilia și din China au probleme să treacă prin aceste porți automate din cauza acestor detalii mici, dar importante. Iarăși, nu în ultimul rând, începește echipamentele biometrice folosite. Am constatat că nu există standarde comune de calitate la diferiți producători și vânzători a acestor echipamente în legătură cu rezultatele pe care ele ar trebui să le ofere. Și asta înseamnă că, în timp ce la două puncte de frontieră am uh, testat scanere de uh, amprente, unul de la vânzătorul A și al doilea de la vânzătorul B, au, au existat diferențe minore între rezultatele lor, care n-au afectat rezultatul final, dar care totuși au reprezentat uh, uh, o concluzie importantă și o provocare pentru proiect. Acum, ca să intru mai, mu- mai multe detalii în legătură cu concluziile, cu proiectul în legătură cu identificatorii biometrici. Ce privește amprentele digitale? Pilo- proiectul pilot a dovedit că este posibil să folosim uh, cu o calitate bună seturi de 4, 8 sau 10 amprente la toate tipurile de frontiere, deci n-au existat diferențe aici și tehnologia este deja disponibilă pe piață. Totuși, trebuie menționat că utilizarea 8 sau 10 amprente digitale are un impact advers asupra experienței de trecere a frontierei, începește calitatea rezultatului și, de asemenea, timpul suplimentar care a fost necesar pentru a obține seturi de 8 sau 10 amprente digitale. Ca să vă dau o imagine mai bună despre asta, o, o explicație mai bună despre asta, pentru 8 amprente, timpul necesar comparat cu 4 amprente a fost dublu și apoi pentru 10 amprente aproape de 3 ori mai mult. De asemenea, din punct de vedere al maturității tehnologiei și a aparatelor, aparatele folosite pentru patru amprente uh, au părut să fie mai bune decât celelalte. În ce privește uh, scanarea facială, imaginea facială și compararea acestea cu uh, fotografia din pașaport, e o procedură fezabilă și rapidă pentru toate tipurile de uh, frontiere și tehnologia e suficient de matură și disponibilă. Ca să vă dau un exemplu, Teste, uh, teste de acest tip s-au făcut cu niște webcam-uri simple care sunt disponibile în orice magazin IT. Deci, din acest punct de vedere, credem că uh, la acest capitol avem tehnologia necesară și care este suficient de bună pentru a rezolva problemele. În ce privește scanarea irisului? Tehnic vorbind, e fezabil, s-a dovedit la proiect, în timpul proiectului, Totuși există variații în legătură cu calitatea rezultatului, depinzând de condițiile de mediu. De exemplu, din punct de vedere al agenției, concluzia aici este că această tehnologie nu este suficient de matură pentru a oferi același rezultat și aceeași calitate, aceeași calitate pe toate tipurile de frontieră. Începește Uh, durata necesară pentru a uh, scana irisul, aceasta este compatibilă cu celelalte două tipuri de identificatori biometrici. În ce privește acceleratorii uh, de proces? Proiectul pilot a testat utilizarea porților automate pentru verificări de ieșire pentru cetățeni din terțe țări și de asemenea chioșcuri de preînscriere. În ce privește porțile automate? Tehnic, vorbind, utilizarea acestor porți pentru cetățeni din țări terțe e fezabilă tehnic și conceptul funcționează la fel cum funcționează astăzi și pentru cetățenii europeni, acolo unde există acest sistem. Feedback-ul atât din partea uh, ofițerilor de frontieră cât și a pasagerilor care au participat a fost unul pozitiv și autentificarea pasivă, deci citirea datelor electronice, imaginea stocată în chipul pașaportului electronic, de asemenea este posibilă, e fezabilă tehnic, deși, cum menționam mai devreme, au existat unele probleme tehnice legate de documentele emise de anumite țări, dar asta nu are legătură cu tehnologia ca atare, ci cu schimbul de informații care se fac uh, citirea acelor pașapoarte electronice mai ușoară și mai rapidă. În ce privește chioșcurile, chioșcurile pentru uh, amprentare și uh, imagistică facială, acestea sunt fezabile tehnic, s-a dovedit acest lucru. Uh, de asemenea, dacă ne uităm la durata procesului, cu sau fără utilizarea chioșcurilor de preînscriere, concluzia proiectului pilot este că există beneficii și că folosirea chioșcurilor pentru verificări în avans ale creatorilor Uh, ajută, scurtează uh, perioada de, uh, pe care o petrec pasagerii la trecerea frontierei. De asemenea, trebuie menționat că utilizabilitatea chioșcurilor este cheia eficienței lor și a valorii adăugate a procesului și pasagerii pot avea nevoie de asistență de ajutor. Asta a fost una dintre alte, celelalte concluzii în urma testelor făcute, mai ales în ce privește utilizarea chioșcurilor pentru Uh, preînscriere în uh, timpul proiectului pilot. Pentru a încheia câteva concluzii. Mai întâi, fezabilitatea, acuratețea și uh, corectitudinea tehnologiei au fost confirmate. Utilizarea identificatorilor biometrici pentru verificarea identității sau pentru identificarea călătorilor fără documente a a fost dovedită de posibilă în cadrul proiectului pilot. Există unele provocări legate de tehnologie în cazuri foarte specifice, cum ar fi utilizarea uh, echipamentelor mobile sau uh, identificatorilor biometrici într-un tren aflat în mișcare, de exemplu, dar acestea sunt cazuri specifice și izolate care nu, nu schimbă concluzia generală uh, și anume că tehnologia este una capabilă să dea rezultate. De asemenea, uh, uh, importanța utilizării acceleratorilor este confirmată. Este de asemenea important să menționăm că impactul asupra uh, punctelor de trecere a frontierei a fost măsurat, este acceptabil, este gestionabil, este pozitiv, pentru că în procesul de implementare s-a stabilit că durata tipică este sub 30 de secunde, dacă vorbim mai ales despre uh, preînscriere. Dacă e vorba de amprentare cu 8 sau 10 degete, atunci sigur impactul este unul diferit uh, asupra procesului de traversare a frontierei și sigur timpul de timpii de verificare sunt foarte reduși, indiferent de tipul de identificator biometric despre care vorbim. De asemenea, două concluzii foarte importante din uh, proiectul pilot. Mai întâi, este foarte importantă configurarea tehnică a, a, a echipamentelor, începește rezultatele pe care le vor da, din punct de vedere al vitezei procesării identificatorilor biometrici și ai acurateții. Și, de asemenea, asta e o contribuție a ofițerilor de frontieră care au fost implicați în proiectul pilot, percepția generală este că noile tehnologii oferă noi modalități de a uh, lucra și sunt beneficii, aduc valoare adăugată, va fi nevoie de uh, instruire suplimentară pentru ca acești oameni să poată să le utilizeze la maxim. Nu în ultimul rând, combinarea elementelor biometrice pe baza uh, activității pe care am avut-o în acest proiect a fost considerată drept fezabilă și posibil. Deci este posibil pe baza tehnologiei pe care avem astăzi, să combinăm mai multe elemente de identificare biometrică pentru a realiza cel mai bun rezultat posibil în ce privește eficiența uh, trecerii frontierei, procesului de trecere a frontierei și, de asemenea, facilitarea, îmbunătățirea experienței pasagerilor la frontieră. O să menționez o dimensiune importantă a acestui proiect pilot, pentru că am vorbit aproape numai de tehnologii, dar e important să menționăm uh, faptul că împreună cu noi, cu EULISA, a lucrat la acest proiect și Agenția pentru Drepturi Fundamentale, evident încercând să vadă care este impactul potențial asupra drepturilor fundamentale ale acestei noi tehnologii, al acestui proiect pilot, au fost câteva obiective. În primul rând, obiectivul studiului lor paralel, care s-a făcut împreună cu activitatea de bază în proiectul pilot, a fost să uh, Uh, uh, examineze atitudine și experiențele cetățenilor din terțe țări în ce privește utilizarea elementelor biometrice la trecerea frontierei și a tehnologiilor folosite în contextul drepturilor fundamentale și câteva statistici peste 1000 de interviuri au fost uh, făcute, 1234 de interviuri au fost făcute în, 8, uh, în uh, șapte locații uh, au fost făcute de această agenție de drepturi fundamentale, 5% femei, 5% bărbați au fost chestionați și de asemenea au fost mai mulți tineri care au fost uh, chestionați. Principale concluzii Bun, uh, raportul detaliat va face parte din, uh, privind drepturile fundamentale, va face parte din raportul final al proiectului pilot. Mai întâi, majoritatea călătorilor nu percep utilizarea elementelor biometrice ca pe un lucru care să compromită sau să le afecteze dreptul lor fundamental la viață privată și demnitate. Uh, înscrierea a amprentelor este considerată mai puțin intruzivă decât imaginea facială și scanarea irisului este considerată cea mai intrusivă opțiune. Și cu aceasta aș vrea să închei și încă o dată să subliniez că începește agenția noastră, proiectul pilot oferă uh, o bază solidă în ce privește propunerea uh, privind frontierele inteligente și, combinat cu studiul Comisiei de anul trecut, cred că oferă uh, suficiente dovezi în legătură cu fezabilitatea tehnică a uh, frontierelor inteligente. Mulțumesc și, evident, sunt la dispoziția noastră pentru întrebările pe care le puteți avea. Vă mulțumesc, domnule Garkov. Înainte să trec la comisie, aș dori să întreb dacă, pe lângă doamna Faion, mai sunt și alți membri ai comisiei care doresc să iau cuvântul. Vă rog să sunați acum. Trei colegi. Altcineva? Nimeni altcineva nu a dorit să mai ia cuvântul. Deci voi da cuvântul la cei patru colegi în total. Este important pentru că doresc să încheiem acest subiect la 15.45. Deci vă rog să aveți intervenții cât se poate de, de subcinte. Trebuie să dăm cuvântul și Comisiei domnului Rosenberg acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi subcint. Vă aduc aminte că acest uh, proiect uh, pilot a făcut parte dintr-un exercițiu care a, depăș- a demarat în anul 2014 pentru a răspunde întrebărilor și dubiilor exprimate de Parlamentul European și de Consiliul, Consiliul referitoare la propunerea din 2013 pentru ajungerea la frontiere inteligente. Și obiectivul acestui exercițiu a fost să verificăm și să regândim anumite elemente din propunerea inițială. Primul rezultat acestei acest exercițiu de verificare a fost, acest, a fost uh, studiul tehnic uh, menționat și uh, pe lângă acest studiu tehnic este acest proiect pilot referitor la faza de testare. Am, în ceea ce privește studiul tehnic, am primit rapoartele finale săptămâna trecută, le-am studiat. Am considerat că activitatea depusă a fost una foarte bună Uh, și respectă termenii acordului. Deci nu putem decât să felicităm Eulisa pentru acest exercițiu fără precedent până acum și uh, dorim să mulțumim și statelor membre care au contribuit la desfășurarea acestui uh, studiu. Mulțumiri speciale se îndreaptă înspre Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale care a examinat atitudinea călătorilor față de această nouă propunere. Comisia Europeană abia notă de rezultatele și recomandările acestui uh, studiu, care sunt bine întemeiate din punctul nostru de vedere și vor reprezenta o parte importantă pentru activitatea noastră viitoare. Să sperăm că vor fi la fel de importante pentru Parlament și pentru Consiliu. Desigur, acest raport are, un, are o natură strict Uh, tehnică, nu trebuie să uităm acest aspect, ne demonstrează care sunt soluțiile care sunt fezabile și cele care nu sunt fezabile, dar în sine nu reprezintă o propunere despre modul în care trebuie să gestionăm pe viitor uh, frontierele externe. Trebuie să mai adăugăm o dimensiune juridică, de organizare politică și trebuie să ținem seama și de alte aspecte Uh, care nu au făcut parte din acest uh, proiect uh, pilot. Arhitectura sistemului viitor, aspecte legate de protecția datelor cu caracter personal, accesul autorităților judiciare la toate aceste date. Acum noi lucrăm la analiza evaluarea impactului pentru viitoarea propunere și în acest context vom ține cont de toate elementele relevante și va trebui să, să insistăm asupra tuturor. După cum a anunțat deja Comisia Europeană, propunerea, um, propunerea modificată va fi adoptată în începutul anului 2016, cel mai probabil va fi publicată în martie 2016. Vă mulțumesc! Spune domnul președinte, Tania, în calitate de raportor, îți dau ție cuvântul acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și reprezentantului Agenția EULISA pentru această prezentare detaliată. Îmi pare rău că am uh, întârziat la această prezentare, însă fusesem deja informată în legătură cu rezultatele acestui uh, proiect pilot. Am câteva întrebări. Mi se pare un lucru foarte bun că dispunem nu doar de studiul tehnic, dar și de acest proiect uh, pilot pentru că rezultatele acestea ne demonstrează foarte clar că propunerea inițială a Comisiei, care pleca de la înregistrarea a 10 amprente, este una pro- problematică. Desigur, trebuie să luăm o decizie importantă legată de obiectivul acestei uh, propuneri și uh, apoi de datele biometrice uh, pe baza cărora vom lucra. În ceea ce privește amprentele eh, digitale, aș dori să-mi dați mai multe detalii, pentru că există în continuare îngrijorări. Rezultatele acestui proiect pilot ne demonstrează că procesul înregistrării amprentelor digitale este unul care durează mult timp. Magistica facială reduce timpul necesar. Oricum, perioada cea mai, cea mai uh, scurtă, pe patru amprente, um, se reducea la mai puțin de 30 de secunde, dar înțeleg că dumneavoastră propuneți o combinare între 4 amprente și 8 amprente. Nu înțeleg uh, dacă va dura mai mult timp uh, întregul proces la, la frontieră și cum putem stimula o procesare mult mai rapidă acestor date. Și aș dori să vă întreb care este experiența dumneavoastră cu uh, persoanele care au uh, făcut parte, care au participat la acest proiect pilot. Din câte am înțeles eu, pentru mulți oameni, amprentarea este percepută ca fiind foarte intrusivă și chiar mai mult uh, colectarea datelor faciale. Deci, uh, care au fost uh, principalele preocupări exprimate de cei care au participat la acest uh, proiect? Întâmplă dacă sistemul nu funcționează, pentru că la graniță oamenii se vor <laughs> confrunta în primul rând cu o barieră lingvistică, dacă sistemul nu le recunoaște datele, se vor teme că nu, nu pot să treacă frontiera și nu, nu vor avea dreptul de a trece uh, Uh, frontiera respectivă. Am vizitat anumite locuri unde s-a desfășurat acest uh, pilot uh, proiect și am văzut că, că au existat anumite dificultăți din punct de vedere tehnic. Deci știu că tehnologia este la, la început și dacă ceva nu funcționează, este vorba de un proces automat și uh, cum putem răspunde îngrijorărilor pasagerilor respectivi. Deci acestea sunt uh, primele mele întrebări. Îți mulțumesc, Tania. Doamna Holmeier, Monica, te rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule Gar- uh, Garkov, vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră foarte bună și detaliată în același timp. În primul rând, mie mi se pare că cele mai multe experiențe au fost acumulate în ceea ce privește recunoașterea datelor uh, faciale și eu am putut testa acest sistem în mai multe locuri și am ajuns la o concluzie diferită față de cea la care a ajuns Tania Fayan. În momentul în care pe, pașa, pe pașaportul meu uh, numele era prea lung, uh, ofițerul de, de la frontieră m-a rugat să îl arăt aceasta a fost experiența mea personală în momentul în care am, am testat uh, sistemul respectiv. Am patru prenume, din păcate, ceea ce părea să fie prea mult pentru aparatul uh, respectiv, ceea ce a însemnat că a trebuit să mă duc la un chioșc unde era un uh, ofițer de frontieră care mi-a examinat pașaportul și așa mai departe. Um, desigur, ofițerii respectivi cu toții au fost foarte politicoși și erau foarte bine pregătiți. Însă, pentru mine, punctul esențial este următorul. Din punct de vedere tehnic, plecați de la premisa că uh, când vine vorba de tema amprentelor digitale, avem posibilitatea de a pune în aplicare acest sistem într-un mod mai, uh, mai accelerat. O a doua întrebare când vine vorba de punctele de trecere la, de frontieră um, între, între diferitele uh, state. Unii pasageri trebuiau să se dea jos din mașină, alții trebuiau doar să-și întindă uh, mâna pentru a le fi scanate amprentele și așa mai departe. Deci care sunt uh, experiențele diferite și apoi în ceea ce, din punctul de vedere al uh, unei în aplicare în concret a acestui sistem, schimbul de informații. Am văzut în urma atacurilor de la Paris că acești teroriști au putut să treacă dintr-un uh, stat în altul, uh, chiar dacă amprentele lor erau cunoscute. Deci este evident că în cadrul Eurodac nu are, nu are loc un adevărat schimb de Uh, schimb de informații și uh, am avea nevoie de un asemenea schimb de informații astfel încât un călător uh, normal să poată să treacă frontierele fără niciun fel de pro- problemă și în același timp să îi putem identifica pe cei care recurg la documente false uh, cărora, cărora amprentele sunt cunoscute. Deci am o întrebare concretă în acest punct de vedere adresată Comisiei Europene. Și apoi, în ceea ce privește scanarea irisului. Această scanare, din punct de vedere tehnic, este realistă? Pentru că eu am, am avut impresia că rezultatele la punctele de, de frontieră sunt uh, problematice, deci poate ne puteți da mai multe detalii tehnice în legătură cu uh, scanarea irisului. Mulțumesc, doamna Milnar. Vă mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc și eu domnule director, domnule Galco, pentru prezentare. M-a impresionat, în mod sincer, entuziasmul dumneavoastră față de proiectul uh, Frontierelor Inteligente. Știu că nu toată lumea susține acest proiect. Grup, grupul meu politic și eu personal aveam anumite dificultăți față de acest uh, proiect, cu toate că uh, înțelegem foarte bine că situația actuală ne demonstrează că trebuie să ne îmbunătățim gestionarea frontierelor externe. Nu există niciun dubiu din acest punct de vedere, însă nu cred că trebuie să facem acest lucru uh, plătind cu diluarea, diminuarea drepturilor fundamentale. Și mă refer acum la studiul desfășurat de Agenția pentru Drepturile Fundamentale. Este un studiu deosebit de important și mă bucură să aud că s-a luat notă de aceste rezultate la Comisia Europeană și în acest sens uh, trebuie să înțelegeți și întrebarea mea. Unii oameni se tem de acest uh, articol uh, unde, unde se discută posibilitatea de a corecta anumite informații. Deci protecția datelor cu caracter personal este un drept fundamental, nu unul opțional. Trebuie să ne asigurăm că oamenii pot să-și corecteze datele, informațiile cu caracter personal dacă există vreo problemă legată de acestea. Deci aș dori să aflu ce îmi puteți spune din acest punct de vedere. Mulțumesc, doamna Vergia, este următoarea. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu îi Mulțumesc domnule Gherkov. Garkov. Am ascultat uh, conținutul, dosar, conținutul dosarului său, înaintăm, mi se pare că înaintăm, ceea ce este bine. Acest studiu este de natură tehnică. Este destul de echilibrat, în ciuda unui optimism la final, arătați limitele serviciului de amprentare și altor servicii, um, cum ar fi uh, timpul, limitele sistemului de scanare a irisului, sunt într-adevăr aici câteva elemente care ne permit să avansăm. Mi se pare puțin uh, logic că durează mai mult să amprentăm 8 degete decât 4 degete. Însă eu mă întreb în legătură cu diferența între timpul pe care îl ia utilizarea, punerea în aplicare a acestui sistem și când va intra în funcție pe deplin uh, sistemul. Am întrebări însă mai degrabă către comisie în legătură cu legăturile cu celelalte sisteme de control la frontieră existente. Nu înțeleg ce are de a face întrebarea doamnei Holmeier în legătură cu teroriștii de la Paris, pentru că nu văd legătura cu frontierele inteligente. Studiul dumneavoastră a fost uh, făcut pe bază de voluntariat, deci uh, doar voluntarii și-au uh, uh, dat uh, opinia. Și oamenii care nu au dorit să fie voluntari, de ce nu au fost voluntari? Ar cred că este important să vedem și refuzurile din ce cauză au fost acordate. În general, statele din, persoane din state terțe nu se opun în general la acest sistem atunci când sunt chestionate. Cu toții ne dorim să călătorim în state terțe, cu toate că aceste state terțe au sisteme diferite la frontiere. Deci un studiu a fost, cred că, cred că trebuie să fie defalcate rezultatele pe naționalitate în funcție de persoane care cunosc sistemul și persoane care nu cunosc sistemul. Pentru că analiza mi se pare că suferă prin amalgamare în ceea ce privește nu a existat cumva un studiu pe naționalitate, pentru că cred că asemenea date defalcate pe naționalitate ar putea să ne ofere elemente explicative interesante. Vă mulțumesc. Mrs. Kachika, please. Tak, ja również dziękuję za to sprawozdanie. Pan... Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc și eu domnului Garcov pentru prezentarea sa. Eu am înțeles că sistemul Frontiera lor inteligentă. În această etapă de testare nu a fost gândit pentru a îngreuna viața uh, pasagerilor, pentru a prelungi uh, perioada în care se trece o, o frontieră, ci din potrivă. Acest sistem ar trebui să servească la identificarea persoanelor despre care se bănuiește că ar fi uh, infractori sau pentru a identifica suspecții de, de terorist. Deci există o legătură cu teroriștii, așa cum pe bună dreptate a spus doamna Holmeier. Însă, mie mi se pare că dificultățile sporite pentru pasageri aduse de acest nou sistem uh, sunt acceptate de aceștia care sunt dispuși uh, să treacă prin controle mai puțin mai lungi dacă acestea contribuie la siguranța lor. Eu am o întrebare. Ați spus că până acum Uniunea Europeană nu dispune de standarde um, uniforme de calitate, de calitate în ceea ce privește aparatele care iau amprentele digitale, în ceea ce privește aparatele care scanează uh, uh, irisul. Ați spus că nu există asemenea aparate uniforme, nu există standarde uniforme de calitate, deci este foarte dificil uh, să avem o bază pentru eliberarea unor certificate. Și în acest context am următoarea uh, întrebare. Dacă faceți asemenea studii tehnice, ați putea um, crea anumite criterii uh, tehnice, deci cerințe minime care ar trebui să fie Uh, îndeplinite pentru a putea colecta informațiile în acest sistem. Pentru că acest uh, element ar putea să se regăsească mai târziu în propunerea legislativă, în textul legislativ. Rezultatele dumneavoastră mi se par a fi foarte utile, însă eu am înțeles din uh, urma prezentării dumneavoastră că astăzi, în, în acest moment, am putea avea o înregistrare a imprentelor de la patru uh, degete și a uh, datelor faciale, chiar dacă aparatele care scanează irusurile nu sunt atât de, de mature. Deci, din punctul de vedere al amprentelor digitale și a recunoașterii uh, faciale, pot fi elaborate acum criterii tehnice care să fie respectate apoi la toate punctele de, de frontieră externă, astfel încât să putem fi siguri că aceste standarde vor fi uh, respectate? Domnul președinte, înaintea propunerii legislative din partea Comisiei preconizată pentru martie anul viitor, cred că vom reveni asupra acestui subiect. Domnul Garcov uh, va fi invitat de mai multe ori la comisia noastră uh, și vom avea o discuție mai extinsă. Mm. Îmi, îmi pare rău că nu mai avem, nu mai avem atât de mult timp la, la dispoziție. Your favorite questions? an answer. Um... Domnule Garkov, um, aveți la dispoziție trei minute maxim pentru a răspunde. Nu este vina dumneavoastră, nici vina mea. Avem alți invitați și nu aș dori să îi las aștepte foarte mult, deci trei minute aveți la dispoziție. Mulțumesc, încerc să vă răspund în puține cuvinte la majoritatea acestor întrebări. De ce amprentarea față de imagistica facială. În legătură cu întrebarea doamnei Hohmeier dacă avem doar un uh, un mecanism de bioidentificare, dacă o persoană nu poate să fie identificată prin amprente și um, sau imagistică facială, dacă avem o combinație, atunci cresc uh, șansele de identificare ce se întâmplă dacă sistemul nu funcționează. În acest proiect pilot am avut și studii în legătură cu proceduri secundare, deci nu doar măsuri tehnice care ar fi necesare pentru ca sistemul să fie operațional, ci ce să facă ofițerii de frontieră dacă se confruntă cu asemenea probleme. La frontierele terestre, care sistem dă rezultatele cel mai bune? Tehnologia funcționează la fel. Acum, care sunt soluțiile tehnice pot să fie, care pot să fie implementate la frontiera terestră pentru a facilita experiența. Dacă cineva vine la, cu mașina și afară sunt minus 25 de grade, poate nu este o experiență foarte, foarte plăcută să ieși și să trebuiască să fie amprentat. Foarte clar, nu este vorba aici de o problemă tehnică. Din punct de vedere tehnic, orice este posibil Însă problema sunt uh, deciziile politice și instrumentele juridice care să faciliteze implementarea tehnicii uh, scanarea irisului. Da? Uh, tehnologia nu este atât de matură, am întâmpinat greutăți cu călătorii din Asia datorită specificitățile irisului lor și ochilor lor și în ceea ce privește călătorii în vârstă, unde ochiul nu are același nivel de maturitate. Drepturile fundamentale și rectificarea datelor. Din punct de vedere tehnic nu există nicio problemă. Singura uh, chestiune este cum va arăta textul final al directivei frontierelor inteligente. Din punct de vedere tehnic nu există nicio problemă cu o lege care să respecte drepturile tuturor. După aceea, naționalitatea stat, resortistanțelor din statele terțe. Am menționat că un obiectiv cheie al proiectului pilot a fost să respecte protecția datelor și drepturile vieții, la viața, dreptul la viața privată, deci nu s-au colectat date cu privire la naționalitate însă un document de la FRA acordă informații în acest sens. Așadar veți găsi documente în acel document în ceea ce privește standardele. Există standarde pentru echipamentele biometrice. Aceste standarde sunt dezvoltate în Statele Unite și acum echipamentele sunt certificate în ceea ce privește aceste standarde. Sunt utilizate de către FBI. Dacă Europa ar trebui să aibă o autoritate de certificare, ă, opinia mea personală care nu angajează agenția este că da, pentru că dispozitivele biometrice devin din ce în ce mai importante, deci ar fi bine dacă am avea un organism în Europa care să susțină interacțiunea cu industria pentru a ne asigura că avem tehnologia necesară și dispozitivele necesare atunci când avem nevoie de ele. Sper că am reușit să respect timpul de vorbire. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Garcov. Vă mulțumesc și ne vom uh, vedea din nou în 2016. Mulțumesc și colegilor care au intervenit. Înainte de a începe următorul punct, mulți oameni sunt uh, în picioare în, în spate, așadar, dacă doriți, puteți să luați loc pentru a începe. If you're not sure where to sit down, then just just seek some guidance and uh,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 The colleagues, please take your seats. Stimați colegi, vă rog ocupați loc pentru a putea începe. Colleagues, one of the um, central Stimați colegi, unul dintre motivele principale ale reuniunii de astăzi, pe lângă punctul în legătură cu frontierele inteligente, este să examinăm implementarea centrelor de criză din Grecia și Italia, așa numitele hotspots. Aș dori să mulțumesc membrilor prezenți care au solicitat această reuniune specială și să le mulțumesc tuturor colegilor care s-au asigurat că am avut uh, alocarea temporală necesară. Mulțumesc celor care au lucrat la implementarea acestor centre de criză. Este foarte important să îi reunim pe cei, implement, cei implicați, eh, coordonatorii centrelor de criză, Frontex, ONG-urile care sunt implicate în centrele de criză. Așadar, începem în primul rând cu problema centrelor de criză în Grecia și Italia Sper că această reuniune va fi, uh, va fi urmată de un rol mai intensificat pentru noi voi încerca să mă asigur că toți actorii implicați primesc timp de vorbire și că membrii și ceilalți pot să intervină și să pună întrebările relevante. Așadar, voi fi foarte strict cu respectarea timpului. Stimați colegi, încep cu primul slot care este dedicat centrelor de criză din Grecia. Dau cuvântul lui Martin Vervey de la Direcția Generală Home din Comisia Europeană. Ai cuvântul. Vă mulțumesc și mulțumesc pentru această ocazie de a discuta despre acest subiect foarte important dori doar să vă clarific rolul meu. Domnul președinte Juncker m-a însărcinat să conduc lucrările, cel puțin din partea Comisiei, în legătură cu rolul centrelor de crize, criză și alte probleme legate de migrație în Grecia. Încep prin a vă corecta, nu fac parte din Direcția Generală Home, ne reprezint un, un serviciu diferit, însă lucrez în strânsă colaborare cu colegii de la Direcția Generală Home. Fără îndoială, circumstanțele de lucru în Grecia sunt dificile. Ne confruntăm cu un număr foarte mare de sosiri uh, într-un context deja dificil din punct de vedere economic și financiar. După aceea, dacă ne gândim la sistemul de gestiune a migrației din Grecia, acesta nu este foarte avansat. Așadar, o combinație a acestor doi factori duce la dificultăți majore. Cooperarea și discuția noastră cu autoritățile elene Uh, țin domeniile în care este nevoie de îmbunătățiri, introducerea acestor centre de crize, după aceea începerea programelor de transfer și o creștere a numărului de uh, întoarceri și îmbunătățirea uh, capacităților de primire, atât calitativ cât și cantitativ. O imagine foarte rapidă a ultimelor evoluții din ultimele luni în legătură cu aceste centre de criză. Cinci insule au fost eh, desemnate de către autoritățile elene pentru Lesbos, Leros, Kos, Delfios și Samos. Lesbos este singurul loc unde considerăm că există un centru de criză operațional. În uh, celelalte insule are loc o înregistrare, dar nu este o abordare structurată. Autoritățile intenționează să înceapă lucrările în trei din cele cinci zone desemnate în această săptămână. Încă așteptăm confirmări în Kos, Lesbos și Leros și se intenționează ca Chios să uh, urmeze și Samos va fi ultima uh, ultimul centru unde situația nu este foarte clară. În paralel, lucrăm cu autoritățile în ceea ce privește automatizarea proceselor la centrele de criză, așadar, procesul de înregistrare, eficiența acestui proces și am creat un grup de lucru alături de autorități și agenții și încercăm împreună să îmbunătățim procesele. În ceea ce privește transferul, 30 de persoane au fost transferate din Grecia. Ne așteptăm la cifre mai mari în săptămânile viitoare. Există blocaje în ceea ce privește furnizarea de informații care se îmbunătățesc, dar nu suficient. Există și o lipsă de cerere pentru transfer. Acest lucru trebuie văzut împreună cu alte măsuri, dar de asemenea există foarte puține angajamente din partea statelor membre și timpul de procesare a acestor transferuri este limitat. În ceea ce privește returnările, a, a existat o scădere foarte mare a returnărilor am găsit o modalitate să redresăm situația prin acordarea unei asistențe suplimentare Greciei, care poate să pune bazele reluării acestui program. Însă, vedem blocaje din partea statelor terțe care în anumite cazuri nu sunt doritoare să preia uh, persoanele returnate. În ceea ce privește gestiunea frontierei, o serie de evoluții. Săptămâna trecută uh, s-au trimis 300 de ofițeri Frontex, 100 uh, vor urma în ianuarie. Uh, săptămâna trecută autoritățile elene au ajuns la un acord cu Frontex în legătură cu o prezență suplimentată a ofițerilor de frontieră și autoritățile elene au solicitat uh, asistență suplimentară în legătură cu operațiunile Rabbit din Marea Egee. Și ultimul punct, uh, primirea am ajuns la un acord cu ICNUR pentru a introduce o schemă de împrum de închirieri care ar crea 30.000 de de locuri de primire care ar suplimenta în jur de 4500 de locuri planificate în aceste centre de criză. Dacă acestea vor fi construite Conform planurilor, aceste vor apărea până la sfârșitul anului aceste 4500 de locuri. S-a semnat un acord cu o bancă, al cărei nume l-am uitat, însă, în general, în scurt, vor, în scurt timp vor apărea peste 25.000 de locuri suplimentare pe lângă capacitățile existente. Da, vă mulțumesc. Îi rog pe toată lumea, vă rog pe toată lumea să respectați timpul. Veți putea să reveniți la răspunsul uh, la răspunsuri. Uh, cordo, uh, Doamna Ambi Carancheli de la Autoritatea Elenă pentru gestiunea centrelor de criză. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru invitație. Centrul de criză pe care îl voi menționa este în Lesbos, în Lesbos Moria. Voi încerca să uh, fiu cât de succintă posibil. În primul rând, în ceea ce privește operațiunile de salvare, deci înainte de a se ajunge la Moria, aș dori să vă, exprim ce, să vă explic ce se întâmplă la aceste centre de criză vă voi detalia procesele pe care le folosim și pe care încercăm să le îmbunătățim în Grecia pentru a vă da o, o imagine a vieții în aceste centre de crize, criză. În primul rând, acești, aceste persoane nu apar deodată la centrele de criză. Vin din Turcia, după cum vedem, și am, aș putea să folosesc mult mai multe săgeți roșii pentru a vă arăta direcțiile din care provin din această parte a Mediteranei. Toate aceste săgeți se adună către centrul de criză Moria. Deci avem multe puncte de intrare de, sau de acces pe insulă și prin urmare, avem nevoie să îmbunătățim foarte mult partea de salvare a exercițiului. Migranții vin în aceste bărci pe care le vedeți pe ecran. Uh, bărcile sunt de o natură foarte specifică. Nu, nu avem asemenea embarcațiune în Grecia. Transportă în jur de 60 de persoane femei, copii și acest lucru este foarte important pentru noi. Încercăm să împărțim refugiații în momentul sosirii, să separăm femeile și copiii și încercăm să uh, le acordăm uh, condiții de trai corespunzătoare. După cum vedeți, acești copii nici măcar nu cunosc marea, o văd pentru prima dată în viață și câteodată se sperie. Atunci când uh, terminăm această fază de salvare, lăsăm embarcațiunile pe coastă, este foarte dificil, cu toate că avem uh, personal medical la dispoziție, este foarte dificil ca acești refugiați să meargă, nu au încălțări corespunzătoare și sunt răniți. Însă, în ciuda acestor dificultăți, refugiații vin în continuare. Aici vedeți uh, numărul de refugiați, partea în roșu Lesbos, uh, acceptă majoritatea refugiaților vorbitoarea spune că nu este sigură de ce nu apar cifrele exacte, însă este, vo- nevo- este vorba de 35 de mii de persoane care au ajuns doar în luna octombrie. A fost uh, o lună de vârf pentru această regiune și au uh, trebuit să se găsească soluții pentru cazare și să se îmbunătățească procesul de înregistrare din centrele de criză. Aceste cifre vorbesc de la sine în legătură cu intrările în Lesbos. Acolo ajung majoritatea refugiaților. Acești oameni ajung uh, în Lesbos și uh, călătoresc din Lesbos către portul Pireu, pe care îl vedeți în această imagine. Aceste, acestea sunt persoanele care au fost identificate, înregistrate, au parcurs toate stagiile necesare conform autorităților elene. Și cu toate că s-ar putea ca aceste imagini să vi se pară complexe, numărul de intrări totale sunt reprezentate pe grafic. Este foarte dificil pentru acești oameni care au ajuns pe bărci să parcurgă o serie de proceduri. și ICNUR ne-a ajutat cu organizarea și ne ajută în procesul de monitorizare. Lucrăm și cu Frontex și cu poliția Elena. Și sistemul Eurodax este folosit uh, uh, sistem de fotografiere, absolut orice putem uh, face ca să le dăm documente relevante pentru ca ei să poată să meargă mai departe, fie că e vorba de azil, fie că e vorba de relocare. Deci asta este foarte important. Știu că e un pic dificil să urmăriți acest slide, să citiți acest slide, dar noi în Grecia avem o procedură foarte clară de uh, relocare. Totuși credem că procesul poate fi îmbunătățit și sperăm să uh, putem să discutăm acest lucru cu dumneavoastră. Uh, aceste imagini sunt disponibile membrilor. Uh, Începește amprentarea cu echipamentele Eurodac. Am avut aceste echipamente și le folosim 24 uh, din 24 <clears throat> pentru a putea procesa cât mai mulți oameni cu putință. De asemenea, facem fotografii astfel încât să putem să dăm un certificat administrativ. Și pentru acești oameni care vin uh, pe insulă, trebuie să facem toate aceste lucruri și cred că înțelegeți că e vorba de un volum foarte mare de muncă. Acum, trecând la facilitățile de primire. Avem 1100 de locuri, dar încercăm să creăm noi uh, stații, cum le numim noi, pentru înregistrare, puncte de înregistrare, pentru a putea primi mai mulți oameni. Acesta este planul pe care îl avem. Trebuie să vedem cum putem face asta în uh, Moria. Avem două centre de înregistrare în acest moment puteți vedea pe această imagine pe partea dreaptă. Și acum câteva fotografii care vă arată ce s-a întâmplat în ultimele câteva săptămâni. S-au făcut niște îmbunătățiri de infrastructură. Aici, uh, vedeți, se lucrează la centrele de înregistrare și uh, în fotografia mai mare vedeți uh, corturile în care dorm refugiații. avem uh, persoane care au nevoi speciale. Nu e vorba doar de haine sau uh, alte lucruri de genul acesta, pentru că bineînțeles că sunt, vin cu hainele ude și au nevoie de schimburi, dar au, uh, sunt oameni care au probleme specifice, sunt femei care abia au născut, am văzut de asemenea femei care au născut acolo și oameni care au fost torturați și care au probleme de sănătate, au fost torturați în țările lor. Așadar, încercăm să creăm o situație uh, cât mai uh, bună pentru ei, încercăm să susținem. Avem uh, aranjamente speciale pentru femeile care călătoresc singure cu copii. Și aici aș vrea să mă concentrez pe câteva chestiuni încă știu că nu am foarte mult timp. Dar asta încercăm să facem în acest uh, moment în Moria. În următoarele câteva săptămâni sperăm să avem uh, susținere uh, suplimentară din partea Frontex și Eurodac, precum și personal suplimentar de la Frontex. Am avut o cooperare excelentă cu ei până acum și am fost ajutați uh, în eforturile de relocare, dar uh, din perspectiva unei persoane care lucrează la fața locului, pot să vă spun că avem încă probleme cu birocrația și am vrea să avem mai mult ajutor. Uh, am ascultat cu atenție ce s-a spus înainte în legătură cu sistemele de amprentare și așa mai departe. Grecia primește fonduri, dar Totuși, avem în continuare foarte multe dificultăți pe teren. Avem nevoie de interpreți specializați. M-am bucurat să aud că recent că vom primi uh, interpreți suplimentari care vor ajunge pe insulă și știu că uh, timpul trece foarte repede, așa, da, așa că dați-mi voie să repet în încheiere că eu sunt o persoană care lucrează la fața locului, suntem uh, pe linia frontului, ca să spun așa, în prima linie și nu putem avea un bun sistem de azil și de uh, relocare dacă nu înțelegem că uh, poarta către Europa nu este Grecia. Adevărata poartă de intrare este, Grecia, este Turcia, mă scuzați, și acest lucru trebuie să fie uh, stabilit și rezolvat cumva. Turcia și Uniunea Europeană trebuie să ajungă la un acord. Mulțumesc uh, foarte mult. Mulțumesc acum doamna Șembri de la Oficiul pentru Susținerea Azilului, Oficiul European pentru Susținerea Azilului. Trei minute, vă rog să nu depășiți timpul pentru că vor fi întrebări. Deci o să aveți timp uh, să răspundeți. Mulțumesc, este o onoare pentru mine, domnul Șembri, uh, e o onoare pentru mine să fiu aici, voi fi foarte succint. Vreau să spun câteva lucruri pe care le-am menționat și săptămâna trecută când v-am raportat în legătură cu acest subiect și anume că am emis uh, o cerere de 274 de experți, am primit 176 de experți, acum avem cam 30 de oameni care sunt uh, un mix de experți și de funcționari proprii ai noștri uh, care se află în centrele de criză din Italia și Grecia. Dacă ne uităm în special la Grecia, noi operăm pe baza unor planuri operaționale. Un astfel de plan operațional a fost semnat cu guvernul uh, grec și suntem în procesul de revizuire Acestea pentru a încerca să fim mai dinamici și flexibili și să vedem unde putem adăuga valoare. Planul actual se concentrează pe trei zone principale. Mai întâi oferirea de informații la punctul de, de debarcare, oferim informații în legătură cu relocarea și procedura de azil. În al doilea rând, uh, uh, Uh, alocarea uh, aplicanților în statele membre potrivite și, în al treilea rând, detectarea fraudei în timpul procesării documentelor. În acest moment suntem uh, activi în insula Lesbos, unde avem șapte oameni pe insulă, care ajută în principal la oferirea de informații, În următoarele zile vom avea o prezență continuă în Pireu și în ce privește alocarea aplicanților. Vom avea, prevedem ca din ianuarie 2016 avem 10 angajați activi și uh, experți care vor deveni după aceea 20. A treia funcție și anume detectarea documentelor uh, frauduloase. Avem doi experți care fac această activitate. Am încercat să ajutăm uh, și, cu deschidere, și la deschiderea altor centre de criză care au fost menționate astăzi. Una din acțiunile pe care le-am uh, îndeplinit a fost uh, să oferim birouri mobile, de exemplu. Am încercat să oferim aceste birouri pe termen scurt ca să facilităm și să facilităm și deschiderea centrelor de criză. Principala provocare pe care o vedem este cea legată de capacitate, fie că e vorba de capacitate de primire sau de înregistrare a celor de azil, EASO și-a repetat oferta către autoritățile elene de a ajuta și în procesul de înregistrare și acum, în legătură cu, împreună cu autoritățile elene, încercăm să îmbunătățim operațiunea cât mai scurt timp posibil. Între timp, ținem legătura cu autoritățile elene, cooperăm foarte bine pentru a cădea de acord asupra unui plan, de opera, uh, plan operațional revizuit al centrelor de criză și, cum spuneam, flexibilitatea este cheia. Mă mulțumesc. Mulțumesc și acum directorul de operațiuni Frontex, domnul Klaus Rössler. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru interesul Parlamentului European în activitatea Frontex. Frontex susține complet uh, abordarea bazată pe centrele de criză. Ea face parte integrantă din operațiunea noastră comune. Actualmente am uh, Uh, trimis 114 ofițeri în Lesbos, mai mult de 40 în Chios, 42 în Samos, 44 în Laros și Agatonisi și 33 în Kos. Este necesar să discutăm nu doar despre uh, rolul lor, ci de principalele provocări și uh, probleme de securitate cu care ne confruntăm, confruntăm în procesul de primire a migranților și uh, în parteneriatul cu autoritățile elene. Capacitatea limitată de a primi migranți, înrăutățirea condițiilor meteo și limitele capacităților tehnice de înregistrare, acestea sunt factorii principali, uh, provocările principale care uh, cer o abordare sistematică a înregistrării ca parte a primirii migranților și procesării acestora. Din punctul nostru de vedere, este nevoie să implementăm o strategie de managementul crizei care să țintească spre controlul total al situației migratorii. Lipsa de resurse umane și tehnice, lux, lipsa de clădiri care să primească migranții și lipsa de capacitate de a-i procesa, de asemenea lipsa de personal din partea autorităților elene. Toate aceste lucruri au fost deja menționate. Probleme de securitate, schimbul de uh, apartenență națională, în sensul că iranienii pretind că sunt irachieni sau afgani, pakistanezii pretind că sunt afgani și așa mai departe. Utilizarea documentelor falsificate sau lipsa de verificare a documentelor uh, lipsa de trăsături de securitate a acestor documente înseamnă că ele pot fi foarte ușor falsificate. Fortex susține încă de pe 20 aprilie și cu întăriri graduale uh, susține operațiunea comună Poseidon, dar creșterea susținerii Frontex depinde strict de capacitățile naționale de uh, găzduire Uh, team liderii susțin uh, ofițerii pentru a face fotografii, pentru a face dosare de înregistrare și pentru a oferi condițiile uh, funcționale. Frontex este gata să implementeze modelul ERTF care să fie extins și aplicat în Grecia la centrele de criză și din Lesbos și din celelalte patru insule și suntem gata să funcționăm ca uh, provider de servicii uh, uh, printr-un uh, task force regional la Pareus împreună cu alte agenții europene, Eurojust, EULISA, Europol. În acest moment, Frontex analizează cererea de a avea o operațiune de intervenție rapidă la frontieră făcută de autoritățile elene joia trecută și vom pregăti decizia respectivă a directorul executiv în această săptămână. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult și în fine, înainte de a deschide discuțiile, doamna Lani Fortier, uh, director uh, pentru Grecia uh, International Rescue Committee IRC. Doamna Lani Fortier, vă rog să ne oferiți perspectiva noastră. 5 minute. Mulțumesc foarte mult. Cum spunea și președintele, sunt director de țară pentru programele IRC din Grecia. Mulțumesc tuturor pentru ocazia de a vă împărtăși dintr-o perspectivă umanitară ce extensia noastră din insula Lesbos din ultimele cinci luni care au dus la crearea centrelor de criză. Organizația noastră a fost creată în 1953 pentru a ajuta oamenii care fugeau din Europa în acel moment. Astăzi lucrăm în peste 40 de țări, reacționăm la cele mai groaznice crize umanitare din lume, prin oficiile noastre din 20 de orașe americane uh, uh, relocăm 20.000 de oameni în fiecare an. Suntem singurul ONG care lucrează în toate stadiile crizei de la reacție imediată până la relocare. În iunie anul acesta am trimis o echipă de urgență în Lesbos și aceasta lucrează acolo de atunci. În acest timp, uh, reacția noastră s-a diversificat. Acum, susținuți de peste 100 de profesioniști locali, ne concentrăm pe trei zone cheie. Curățenia apei, igienă, protecție și transport sigur. Din iunie până acum, în fiecare zi, mii de oameni au ajuns în Lezos. Aceștia sunt oameni care au plătit contrabandiști până la 2000 de euro fiecare ca să fie înghesuiți în niște bărci periculoase, să le se ia tot, toate lucrurile și să fie trimiși în direcția Greciei. Eh, cei mai mulți dintre ei sunt eh, refugiați care fug de violență, conflict și opresiune în Siria și în alte părți. Anul acesta, 3550 dintre ei au murit în timpul traversării Mediteranei. În august și septembrie, rutele din nord, pe unde s-a văzut că ajung eh, cei mai mulți oameni, au adus din ce în ce mai mulți refugiați și în ce în ce mai constant. Uh, bărbați, femei, copii au mers peste 70 de kilometri ca să ajungă la punctul de înregistrare. Au făcut această călătorie fără hrană, apă sau servicii medicale, au dormit pe pământ și au cărat tot ce au putut căra cu ei. În septembrie, parcurile și uh, spațiile deschise din Metelinii au fost complet ocupate de refugiați. Mii de oameni dormeau sub cerul liber, Uh, defecau uh, în public și făceau baie în uh, bazine publice. În 50 de ani de experiență de conflict în Africa și în alte părți, condițiile din Lesbos au fost între cele mai rele, comparativ cu orice altceva. În septembrie, octombrie, noiembrie, uh, numărul de intrări a fost din ce în ce mai mare și oficiile de înregistrare din Ledworth nu au putut face față. Facilitățile de primă primire de la Moria nu sunt adecvate pentru a primi numărul mare de oameni care trebuie înregistrați și procesele de înregistrare care se schimbă frecvent și procesul care segregează internaționalități a dus la disparități în servicii, creând tensiuni periculoase. Suplimentar, prea puțin personal de înregistrare uh, a făcut ca oamenii să trebuiască să aștepte foarte lungi perioade de timp pe insulă, în condiții deplorabile, pe terenurile din jurul Moria, în port și în zone de tranzit. În ultimele cinci luni am văzut uh, întârzieri la procesarea care au dus la tensiuni între refugiați, poliție și comunitatea locală. Utilizarea uh, gazelor lacrimogene și alte forme de uh, violență din partea autorităților a devenit curente. Și în acest context începe rolul uh, centrelor de criză din Lesbos. Vreau să subliniez că ARC susține modalitățile legale și demne și sigure prin care refugiații să ajungă la destinația lor finală Preocuparea noastră este legată de modul în care aceste procese sunt operaționalizate și eșecul lor de până acum de a uh, face față crizei. Mai întâi, a existat o lipsă de legătură între deciziile legate de cum și unde să înceapă aceste procese și realitățile de pe teren. Rezultatul a fost introducerea unor sisteme într-un mediu în care o, resursele operaționale și umane nu existau pentru a le susține. Ne temem că se va pune în continuare accent pe procesul de înregistrare, fără să se uh, concentreze și pe uh, procesele care, de acompaniere care să îndeplinească nevoile de bază ale acestor oameni. În al doilea rând a fost o lipsă de informații legate de introducerea centrelor de criză. În Lesbos asta a făcut foarte dificil pentru lucrătorii umanitari să implementeze structura pentru a ajuta pe oameni în timp ce așteaptă rezultatul cererilor de azil. Uh, consultările cu organizațiile care ajută refugiați ar putea ușura acest proces în viitor. În al treilea rând, chiar dacă relocarea s-ar executa perfect, aceasta poate viza numai 66.600 de oameni care vin din Grecia în următorii doi ani. În octombrie anul acesta, Grecia a avut cifra asta de intrări într-o singură săptămână și cum, din cât înțeleg eu, relocarea nu se aplică decât la 75% acele țări care au 71% rată de admisie. Așadar, concentrarea pe centrele de, cri- centrele de criză și relocare, uh, nu mai vorbim deloc de miile de oameni care nu se califică pentru aceste servicii. Știm, și acest lucru a fost subliniat de ceilalți colegi, că uh, se fac mari eforturi pentru a îmbunătăți situația. În Lesbos a fost foarte clar acest lucru în săptămânile recente și au fost cu siguranță îmbunătățiri. Totuși, uh, pe măsură ce Uniunea Europeană creează noi centre de criză, mă tem că nu vom învăța din experiențele din Lesbos, și nu vom uh, da suficientă atenție implicațiilor operaționale și a impactului umanitar al acestor decizii. Am vrea să cerem și să întrebăm Comisia uh, ce se face pentru a ne asigura că problemele din Lesbos vor fi abordate mai bine în noi locații. Mai mult, odată ce Uniunea Europeană și Turcia au ajuns la un acord pentru activități similare, ce se poate face pentru a ne asigura că Turcia va face acest lucru la standarde decente? tuturor membrilor Parlamentului European. Le cer să luați aceste întrebări și toate celelalte chestiuni pe care le-am subliniat și să le preluați. Cred că mi-am depășit timpul. Uh, uh, voi răspunde la orice întrebări aveți și mulțumesc încă o dată pentru ocazia de a interveni. Uh, you also ask Vă mulțumesc și dumneavoastră ați adresat câteva întrebări comisiei și membrilor comisiei noastre. Vom încerca să răspundem acestor întrebări. Vă mulțumesc și acum trecem uh, direct la membrii acestei comisii. Îi mulțumesc celor care au luat cuvântul pentru că au respectat timpul alocat. În primul rând o să dau cuvântul uh, coordonatorilor și aș dori să rog pe cei care au cuvântul să respecte două minute pentru a avea un timp să purtăm și o dezbatere, după care să abordăm și subiectul Italiei. Dau cuvântul în primul rând doamnei Holmeier din partea PPE și vă aduc aminte uh, doar două minute. O să trec direct la întrebări. Prima întrebare se adresează Frontex și ASO, dar și reprezentanților Greci- Greciei. De cât personal ar fi nevoie pentru a controla puțin lucrurile, nu doar din uh, punctul de vedere al înregistrării uh, oamenilor, dar și din punctul de vedere al furnizării hranei necesare acestor uh, oameni și care sunt obligațiile statelor membre din acest punct de vedere, cum se împart competențele între Frontex și Grecia din punctul de vedere al personalului care trebuie să fi pus la dispoziție pentru a garanta condiții decente. Apoi, care sunt așteptările ONG-urilor față de Grecia pentru a fi sprijinite pentru că în Germania am, am colaborat foarte bine cu ONG-uri, fără de care nu am fi putut face față acestui flux de refugiați. Apoi v-ați referit la faptul că s-a recurs la uh, gaz lacrimogen, un lucru pe care l-am văzut din diferite transmisiuni în direct la televizor uh, și există personal pregătit sau EASO poate contribui cumva la uh, pregătirea um, forțelor de ordine, astfel încât tensiunile respective să nu se mai petreacă, indiferent de motivele care au dus la apariția acestor uh, tensiuni. Um, faptul că oamenii respectivi trăiesc în condiții atât de catastrofale și atât de înghesuiți, desigur, poate duce la asemenea tensiuni. Și o altă întrebare referitoare tot la, referitoare tot la Frontex. Uh, vedem că sau auzim că și de pe insule oamenii sunt transportați într-un mod nu foarte uh, reglementat. Deci mă întreb dacă există uh, personal suficient pentru a combate traficul de persoane, contrabanda cu persoane și uh, pentru a oferi modalități legale de a intra în Europa. Vă mulțumesc în numele uh, SND, doamna Zipel. Am o remarcă preliminară. Cred că pentru noi toți este clar că noi, instituțiile europene, dar și statele membre, am uh, reacționat mult prea târziu la această provocare. Tocmai de aceea provocarea a devenit atât de dificilă acum și nu are niciun rost să căutăm un uh, vinovat, să arătăm cu degetul, ci, și ci Uh, cu toții împreună, atât în Uniunea Europeană, cât și în, dincolo de frontierele Uniunii Europene, trebuie să găsim o soluție la această problemă comună. În ceea ce privește aspectele uh, practice, în legătură cu aceste centre de criză, există foarte multe zvonuri și aș avea câteva uh, întrebări. Desigur, trebuie să ne îmbunătățim procedurile când vine vorba de registrarea refugiaților. Uh, și aș dori să clarificați un alt aspect. Eu plec de la permisa că fiecare refugiat înregistrat uh, fiecărui refugiat înregistrat îi se permite un, uh, demarare unui proces de înregistrare a cererii de azil. Apoi se tot spune că cine nu are dreptul de a primi azil va fi trimis înapoi. Există uh, azil datorită persecutării politice și există dreptul de a rămâne uh, datorită faptului că uh, a fost părăsit un stat unde există un uh, conflict. Deci situația este uh, reglementată în mod uh, diferit în, în Europa. Eu plec de la premisa că toți acești oameni au dreptul de a rămâne în statul în care ajung. Și apoi, dacă cine decide dacă o persoană are dreptul de a primi azil? Este vorba de autoritățile naționale, în cazul acesta Grecia, autoritățile elene sau uh, participă și instituțiile europene, Europol, EASO, Frontex dacă da, în ce formă? A treia întrebare și trebuie să mă apropiu de, de, de sfârșit. Uh, desigur, trebuie să garantăm înregistrarea refugiaților, însă ce se întâmplă dacă toți uh, refugiații din Grecia sunt înregistrați, nimeni nu mai ajunge într-un mod ilegal în altă parte și apoi nu, nu funcționează sistemul european de uh, relocare. Grecia se va confrunta cu uh, altă problemă și solidaritatea europeană va fi importantă din acest punct de vedere. Și un ultim punct, cine se ocupă de uh, înregistrarea vârstei uh, refugiaților? Um, există posibilitatea de a, <laughs> din partea refugiaților de a ataca o decizie dacă se consideră că au 16, 18, 20, 20 de ani și așa mai departe. Mulțumesc. Doamna Stevens din partea aici, are acum cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Am uh, ascultat remarcile referitoare la experiențele din Grecia, însă uh, am dispus și, eu de inform- dispus și eu de informații care mi-au fost transmise de alții. Aceste centre de criză par să funcționeze bine, pentru că toate persoanele de acolo par să fie înregistrate, este o evoluție pozitivă, pentru că aceasta este ideea care a stat la baza creării acestor uh, centre de criză. În același timp, dacă am înțeles eu bine lucrurile, aceste centre de criză nu funcționează atât, atât de bine, pentru că, până la urmă, uh, toată lumea părăsește aceste, aceste centre. Deci, răstim de 24 de ore din momentul în care sunt înregistrați, părăsesc insulele respective. Deci mă întreb dacă sistemul funcționează în condițiile în care, după ce ai fost înregistrat, ești liber să pleci. Deci, um, ați putea să-mi explicați, vă rog, cum sunt înregistrați toți acești oameni? Uh, se verifică țara de origine a lor, uh, de exemplu, dacă provin din Siria sau din uh, Irak. Da, acolo există conflicte armate, dar ce se întâmplă cu oamenii care au pașapoarte falsificate, cum sunt identificați în mod uh, corect. Pentru că, din câte înțeleg eu, nu are loc un proces de verificare a tuturor acestor uh, documente. Deci, sincer, nu prea înțeleg care este modul de funcționare a acestor centre de criză. Mulțumesc, doamna Miner, în numele ALDE. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc tuturor celor care au luat uh, cuvântul la prezidiu. Mi se pare că ne-ați prezentat o situație cuprinzătoare și uh, precisă în același timp. Cu toții am urmărit dezbaterile din ultimele zile prin care s-au exercitat presiunea asupra Greciei, care a fost amenințată că va fi dată afară din, din zona Schengen. Sunt de acord cu colega noastră, doamna Zipel. Uh, cu toții avem o responsabilitate față de ce se întâmplă la frontierele externe ale Uniunii Europene, care nu sunt gestionate sau abia sunt gestionate. Și aș dori să spun că poarta de intrare în Uniunea Europeană nu este Grecia. Problema este reprezentată de Turcia și aici trebuie să găsim o soluție comună. Și aș avea o întrebare concretă. Din uh, 11 octombrie, situația era următoare. Doar uh, s-a răspuns doar la 3% din cererile referitoare la ajutor în natură uh, formulate de Grecia. Deci aș dori să știu ce mai trebuie să facem din acest punct uh, de vedere. Apoi, în legătură cu numărul, persoan- numărul redus a persoanelor care au ajuns în alte țări europene din, uh, din Grecia, deci care sunt măsurile pentru a ne asigura că procesul de relocare este unul mai eficient? Mulțumesc, doamna Ernst, din partea grupului GUE. Cornelia, te rog. Mulțumesc. Știm cu toții cât de dificile sunt uh, condițiile din, uh, din Grecia și acum se încearcă îmbunătățirea, îmbunătățirea situației și în acest punct de vedere am trei întrebări. În primul rând, finanțarea. Am știut că o perioadă lungă de timp uh, Grecia nu a primit uh, fonduri, fonduri uh, europene, mai ales în domeniul migrației dar am auzit că și din partea biroului ONU pentru refugiați există plângeri referitoare la faptul că state membre ale Uniunii Europene nu mai efectuează plățile uh, plățile datorate și mă întreb cum arată finanțarea uh, necesară pentru uh, crearea acestor centre de, de criză. Apoi aș dori să știu cum colaborează um, biroul ONU pentru refugiați cu ONG-uri și cu alte instituții? Apoi, filtrarea refugiaților, selectarea acestora în funcție de cetățenie. Am înțeles că este o procedură care nu respectă dreptul Uniunii Europene, nu respectă uh, prevederile Convenției uh, pentru Refugiați de la Geneva. Și apoi ce se întâmplă cu oamenii, persoanele care ar trebui să fie trimise înapoi, sunt păstrate în fața porților acestor centre, deci ce se întâmplă cu, cu toți acești oameni și câți oameni au fost uh, uh returnați dacă s-a întâmplat acest lucru. Și în al treilea rând, uh, a fost amintită această cifră de 30 de oameni care au fost uh, relocați în alte țări europene, deci felicitări pentru Uniunea Europeană. Și apoi am o întrebare adresată uh, doamnei din partea International Rescue Committee. Uh, considerați că putem păstra mm, sistemul bazat pe regulamentul de la Dublin sau regulamentul de la Dublin ar trebui să fie uh, modificat sau dacă nu, care considerați, de ce anume uh, considerați că avem nevoie în mod concret? Domnul președinte, dorește cineva să ia cuvântul în numele uh, verzilor? Judith, Ska Keller, văd că nu sunt prezenți. Dacă nu, pot trece direct la reprezentanții FDD, Laura Ferrara. Laura, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori niște clarificări a procedurii de identificare. Aș dori să înțeleg care sunt problemele întâmpinate în uh, procesul de identificare, de înregistrare a refugiaților? Câte persoane au reușit să ajungă în Grecia și apoi să plece de acolo fără a fi uh, identificate? Uh, și Cornelia Ernst s-a referit la un aspect important pentru mine, uh, returnarea acestor oameni, deci în momentul în care se înțelege faptul că o persoană nu nu are dreptul de a beneficia de protecție internațională, aceste centre de criză riscă să devină centre de detenție. Și există o procedură specifică pentru un asemenea uh, caz. Și care sunt uh, cifrele concrete, câți uh, oameni au fost înregistrați în centrele respective, procedurile sunt mai accelerate sau nu. Pentru că atunci când vine vorba de sistemul european de relocare, cifrele sunt uh, complet uh, insignifiante se tot spune că aceste centre de criză, hotspots, ar fi o soluție la problema cu care ne confruntăm, însă aș dori să știu dacă în urma constituirii lor situația s-a schimbat în bine sau nu. Mulțumesc, Roberta Mețola, are acum cuvântul. Vă mulțumesc, voi fi foarte succint, am câteva întrebări. Din păcate nu, nu pot să rămân pentru a asculta răspunsurile, pentru că trebuie să merg la, la o altă comisie. O să încep adresându-mă EASO. Aș dori să, să vă mulțumesc pentru că ați uh, prezentat situația actuală deja de trei ori în ultima lună în uh, fața Parlamentului European, deci din punctul de vedere al comunicării este un lucru foarte bun. Ați menționat uh, dezamăgirea legată de numărul de experți. Deci aș dori să vă uh, rog să ne explicați ce face ASO mai mult pentru ca cererile uh, sale să se transforme în uh, realitate? Uh, cum comunicați, în ce mod comunicați cu diferitele state membre pentru a le cere să își respecte promisiunile și mă refer la toate statele membre, nu doar la cele care se confruntă cu această provocare. Apoi, care uh, sunt principalele provocări care întârzie procesul de relocare? Tema discuției de acum sunt uh, centrele de criză. Dar ce se întâmplă cu oamenii care ar trebui să meargă în alte țări europene? Și apoi mă adresez Frontex. Uh, v-ați, am discutat despre Grecia, urmează să discutăm despre ce se întâmplă în Italia, însă să nu uităm că multe persoane nu petrec o perioadă lungă de timp în Grecia sau în Italia pentru că intenționează să ajungă în alte, în alte state membre. Și ce se întâmplă în uh, ce se întâmplă la granițele externe și în ce situație se află refugiații care uh, sunt pe drum între Grecia și Italia și țările de destinație. Și apoi, care este situația uh, pașapoartelor uh, falsificate, care sunt folosite uneori pentru a intra în uh, Uniunea Europeană. Trebuie să garantăm că aceste frontiere externe sunt într-adevăr controlate cât mai bine și aș dori să știu dacă există cifre concrete legate de numărul de pașapoarte falsificate descoperite la punctele de intrare în Grecia. Mulțumesc, Ana Gomez este următoarea. Trebuie să recunosc că sunt șocată, pentru că în țara mea, de luni de zile, uh, oamenii se întreabă de ce nu vin uh, refugiați, pentru că noi suntem pregătiți. Noul uh, ministrul de interne a spus de curând că procesul, această procedură este prea lentă în uh, țări cum este Grecia sau Ita- Italia. Și tocmai mi-ați confirmat acest lucru și trebuie să recunosc că sunt șocată și nu știu cine se ocupă, cine are ultimul cuvânt. În uh, luna august Împreună cu alți 16 membri am redactat o scrisoare adresată Comisiei uh, Europene. Am întrebat de ce autoritățile elene nu uh, solicită ajutorul, asistența Uniunii Europene și răspunsul Comisiei Europene a fost că guvernul elen este, este cel care trebuie să răspundă la această întrebare. Însă putem uh, să determinăm guvernul elen să adreseze această solicitare. Deci mă întreb de ce a durat atât de mult, deși urgența a fost atât de, atât de mare și în calitate de european sunt mă rușinez. Și am și câteva întrebări. Aș dori să întreb pe domnul Vervei. Ați spus uh, că, nu, că numărul returnărilor este prea mic nu știu, returnarea este un obiectiv în sine? Cine ia această decizie de a returna o persoană? Și apoi, reprezentantului lui uh, Elen, vă întreb, care considerați că este problema? Finanțarea, așa cum a spus un coleg, este insuficientă. De ce guvernul Elena a avut nevoie de o perioadă atât de mare pentru a cere uh, demararea mecanismului de protecție civilă? și mă adresez și uh, organizației non-guvernamentale International Rescue Committee, care a fost creată pentru a se ocupa de refugiații din Europa, un lucru uitat de, mul- de, de multă lume. V-ați referit la numărul mare de, de, de femei, de copii, de minori vulnerabili care ajung în Grecia. Uh, v-ați ocupat în mod special de situația acestora? Mulțumesc, Gerard Depre. Ah, Mersi, prezident, pardon. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor oratorilor pentru informațiile pe care ni le-au furnizat. Am 3-4 uh, întrebări. Am citit în anumite părți ale presei că se spune că anumiți refugiați încercau să nu fie înregistrați. Este adevărat? Am auzit uh, eu mă gândeam că ei caută să fie înregistrați. Uh, ce se întâmplă pe celelalte insule, acolo unde nu există centre de criză? Multe agenții sunt reprezentate aici, însă cine se ocupă de ce? Avem Frontex, EASO, Eurojust, EULISA. Cine, cu ce se ocupă? Cum se organizează lucrările practic cu autoritățile elene? 3. O problemă delicată pentru că privește aceste centre de criză. Toți cei care încearcă să intre și sunt înregistrați, aveți idee de procentul de refugiați reali cărora li se va recunoaște probabil statutul de refugiat și care sunt migranții economici. Uh, faceți asemenea statistici și ce faceți atunci când îi detectați? Unde se duc? Sau îi lăsați să plece ca și pe ceilalți? Nu am înțeles foarte bine uh, din intervențiile dumneavoastră. Și ultima întrebare, între, printre refugiați aveți, aveți o idee în legătură cu procentul aproximativ al celor care aparțin de cei 75% cei cărora li se va recunoaște aproape automat dreptul de a fi refugiat și de a beneficia de programele de uh, transfer și de repartizare. Ce se face în legătură cu acești, aceste persoane și ce se întâmplă cu persoanele care nu au un asemenea dreptul la un asemenea tratament. Uh, Mulțumesc, salut că respectați timpul, timpul, timpul de vorbire, doamna Vejia, domnul Kirchhoff și doamna Fayon. Și după aceea ați cerut și dumneavoastră să interveniți? Cu mult timp în urmă. Da, erați acolo. Bine. Nimeni altcineva nu a mai solicitat să, uh, să intervină, așadar uh, putem trece după aceea la sesiunea următoare. Doamna Vejia. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă întreb cum se analizează evoluția acestor fluxuri către Grecia. Pentru că trebuie să înțelegem mai bine de ce se află Grecia în asemen- într-o asemenea situație și de ce s-a regăsit în această situație. Sunt de, de aceeași părere cu cei care spun că responsabilitatea aparține și Turciei, în plus pentru că conform informațiilor pe care le uh, primim, se pare că din ce în ce mai puțini sirieni ajung pe această cale. Așadar, aș dori să știu dacă ați constatat și dumneavoastră acest lucru. Ne spuneți de asemenea că aveți probleme la controlul pașapoartelor. Atunci când există probleme cu pașapoarte, ce se întâmplă cu persoanele vizate? mă alătur și eu la întrebarea domnului Depre, pentru că mecanismul european de repartizare, dacă va deveni funcțional, nu este funcțional în acest moment, acei 75% care vor fi acceptați în Uniunea Europeană și ceilalți au însă dreptul de a solicita azilul, ce se întâmplă cu ei? Nu aș nu i-aș clasifica pe refugiații cei buni și cei care sunt migranți economici, pentru că statele, economic, statele europei sunt semnatare ale Convenției de la Geneva și poate ar fi bine ca Uniunea Europeană să semneze chiar ea Convenția de la Geneva pentru că asta ar facilita lucrurile. În ceea ce privește politica de returnare și eu aș dori informații mai precise cât de multe persoane au fost returnate și unde au fost returnate și ce se întâmplă, închei acum, și ce se întâmplă cu acțiunile Frontex de la frontiera macedoniană, macedoneană pentru că am vorbit uh, uh, de o parte, însă ce acțiuni au luat loc acolo și ce se întâmplă cu dubla sau tripla numărătoare care uh, duce la uh, statistici uh, uh, nefiabile. Domnule Kirkhope, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, voi vorbi în limba elenă. Vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc reprezentanților comisiei. La sfârșitul lunii octombrie au spus că aceste centre de criză vor fi gata, însă acum ni se spune că mai este mult de făcut. Întotdeauna vorbim la timpul viitor despre lucruri care vor fi făcute și așa este de luni încoace. Vedem că lucrurile nu se mișcă. Ce învățăminte s-au învățat? s-au tras din toate aceste experiențe din ultimele luni, ultimele săptămâni. Sper că mesajul este ajunge și că ne veți da un uh, mesaj mai optimist. Am avut 150 de persoane transferate, însă ce se întâmplă cu ceilalți? cei care au ajuns în fosta Republică Macedonia. Toți aceștia se îndreaptă către Balcanii Occidentali, însă situația va exploda pentru că acești, aceste persoane vor dispărea. Doamnei Caragheli ea spune că suntem foarte recunoscători tuturor celor care lucrează la fața locului, care lucrează excelent, președintele, domnul Mores ne-au uh, amintit de necesitatea de a proteja pe acești oameni, însă acum avem un guvern care nu pare să fie foarte activ. Așadar, avem discuții în continuare în țara noastră în legătură cu mecanismele necesare, ONG-urile. Este adevărat că stânga nu, este, nu are foarte mare succes în relațiile sale cu ONG-urile. Am auzit că acționează Biserica Ortodoxă Elena, însă nu se spune suficient despre ceea ce fac ONG-urile. Așadar, sper că se, lucrează, se va lucra mai mult cu ONG-urile, pentru că doar în acest fel putem să avansăm. Vă mulțumesc. Doamna Fayon, voi încerca să fiu succintă. Este o rușine pentru a repeta cuvintele colegii mele Ana. Toți cei care s-au străduit să înființeze aceste certe de criză poartă vina. Discutăm de luni de zile și lipsesc atât de multe piese mm, încât mm, se pare că imaginea nu va fi niciodată completă. S-a vehiculat o altă idee și aș dori să vă întreb dacă centrele de criză eșuează, dacă ajunge doar la trei centre în loc de cinci, nu suntem siguri nici dacă acestea vor fi funcționale și când. Ce se va întâmpla cu ruta către Balcanii Occidentali? se planifică acolo alte centre de criză și unde va fi frontiera finală. Pe partea tehnică am auzit că Grecia, că în Grecia nici măcar înregistrarea persoanelor nu era foarte riguroasă. Cineva rețimite, returna aceste persoane va fi o problemă și oricum, aceste persoane vor să meargă mai departe. Vedem uh, acest lucru pe toate rutele spre Balcani și spre Nord. Așadar, întrebarea mea finală este dacă vom asista la o un alt eșec al politicii noastre de migrație, că, dat fiind că avem un mecanism de realocare care nu are niciun fel de rezultat, acum avem centre de criză care, din nou, nu dau niciun rezultat Cred că aici ne pierdem credibilitatea și avem foarte mult uh, în care este periclitat prin acest comportament. Mulțumesc tuturor colegilor că au fost atât de conciși. Aș dori să adresez și eu o întrebare uh, comisiei și ARC, pentru că ei nu vor fi la sesiunea următoare. Aș dori să vă întreb Mulți nu s-au referit la, statul, la rolul statelor membre, indiferent de, ceea ce, de obligații, ce se întâmplă cu acest mecanism, pentru că în declarația dumneavoastră ați spus că comparați ceea ce se întâmplă acum cu ceea ce s-a întâmplat cu alte crize. și ne-am dat seama că nu suntem pregătiți la nivelul Uniunii Europene pentru acest tip de criză. S-au folosit uh, mecanisme care nu erau gândite pentru a face față la acest tip de criză. Doamna Gomez ne-a întrebat cine răspunde, cine este coordonatorul principal, cine răspunde de coordonare. Iar ce nu știu dacă poate să identifice o singură persoană de contact. Vom continua să încercăm să progresăm cu modelul actual sau ar trebui să solicităm un mecanism alternativ? Aici vorbesc despre, despre centrele de criză și de condițiile de primire pentru că mă tem că nu va exista niciun fel de responsabilitate pentru acțiunile care s-au luat sau nu acum. Așadar, haideți să începem cum să începem cum am început uh, cu comisia, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări și comentarii. Nu pot să vă răspund la toate întrebările pentru că au fost și multe alte întrebări adresate altora și încerc să răspund dacă de multe întrebări pot și vedem, vom vedea la sfârșit dacă mai sunt și altele. În ceea ce privește finanțarea, s-au pus câteva întrebări în legătură cu finanțarea. Care este situația? Pe scurt, conform programelor naționale, Grecia a primit aproape o jumătate de miliard ca finanțare. Însă, este foarte dificil ca Grecia să acceseze aceste fonduri datorită anumitor proceduri administrative care încă nu există și care durează ceva timp, eh, procese care trebuie revizite și așa mai departe. Deci, pentru a urgenta lucrurile, Comisia a disponibilizat o asistență de urgență într-o serie de zone, în jur de 50 de milioane au fost alocate pe această bază. În plus, ne așteptăm să se încheie un acord delegat cu ICNUR care să vizeze această facilitate de închiriere care să aducă totalitatea finanțării disponibile la 130 de milioane. Nu acoperă totul, deci vor apărea noi solicitări ce se poate face în sensul mobilizării acestor fonduri. Însă, deocamdată, cele mai urgente necesități sunt acoperite, deci mm, cazarea va fi asigurată, deci există bani pentru acest program de transfer și de asemenea bani pentru programul de returnare. Aceasta este situația în acest moment. S-au mai pus o serie de întrebări în legătură cu returnările, din ce motiv, câte persoane și încotro se returnează, de ce. Nu este aici doar poziția comisiei, chiar și ICNUR, este și poziția comună ICNUR și cred că aici toți actorii suntem în acord, dat fiind numerele imense de refugiați, și de migranți, dacă am dori să dăm protecție celor care au nevoie de protecție internațională, acest sistem este funcțional doar dacă cei care nu au această necesitate sunt returnați. Există două modalități de returnare, return, programul de returnare voluntară, returnare, returnări forțate, Programul de returnare voluntară mi a cerut o cifră. Până acum, acest an au fost returnate în jur de 3500 de persoane. Acest lucru, această cifră s-a, a scăzut în iulie datorită constrângerilor de finanțare, însă tocmai am găsit o soluție financiară, deci procesul de returnare poate să fie din nou reaccelerat. Și este foarte important pentru a vă da un exemplu. Există o situație la granița fostei Republici Iugoslave Macedonia, Firom, uh, devine din ce în ce mai dificil ca migranții din uh, state care nu sunt în război să traverseze Balcanii Occidentali, deci uh, se comasează din ce în ce mai multe persoane lângă graniță și este foarte important ca acele persoane care vor să se întoarcă să poată să se reîntoarcă. Celălalt aspect îl privesc returnările forțate, asta pe baza statisticile pe care le-am statisticilor pe care le-am primit de la poliția elenă peste 16.000 de persoane au fost returnate în acest an. Marea parte a acestor persoane au fost returnate în Albania, în apropiere. Pentru statele terțe mai îndepărtate, Pakistan, Bangladesh, situația este mult mai dificilă pentru că este foarte dificil să returnăm oamenii către aceste state este un lucru care este în discuție la nivel politic cel mai înalt din partea autorit- de către autorități. După aceea s-au pus întrebări în legătură cu transferul, de ce este dificil. Nu este dificil datorită fondurilor sau finanțării, acesta există existat, au existat solicitări limitate, cu toate că există acum solicitări mai numeroase decât înainte. Și aici încercăm să rezolvăm toate blocajele în același timp. EASO are un rol aici și este pregătită să participe mai mult. O altă problemă este cazarea, dacă vrei să ceri transferul, trebuie să știi că ai cazare în acest timp și asta încercăm să rezolvăm cu această schemă de închirieri pe care o dezvoltăm cu ICNUR. Și mai sunt și alte state membre. Avem nevoie de mai multe angajamente din partea statelor membre, însă în primul rând avem nevoie de un răspuns mai rapid, de un timp de răspuns mult mai rapid la aceste solicitări pentru ca refugiații să, care solicită transferul să știe că vor ajunge curând. Aș mai putea spune și alte lucruri, dar președintele mi-a semnalat că mi-am depășit timpul. Much longer because... Mulțumesc, deja v-am lăsat mai mult timp pentru că reprezentați comisia, deci au fost foarte multe întrebări pentru asta. Acum, doamna Carangheli, dacă puteți încerca în trei minute, vă rog că mai avem încă un punct și despre Italia. Mulțumesc foarte mult. Am de răspuns la foarte multe întrebări, dar Poate unele dintre ele pot fi uh, abordate într-o a doua rundă. Au fost întrebări au fost întrebări legate de ceea ce facem, de încercările de a relocaliza, de a reloca și am avut, de exemplu, contacte cu ambasadele din Pakistan. Asta este o problemă europeană, evident, și sunt uh, acorduri uh, funcționale în vigoare a trebuit să facem câteva încercări ca să putem să avem oarecare cooperare cu ei. Uh, e un lucru pe care trebuie să-l facem uh. acum. Am uh, auzit multe dubii exprimându-se aici despre modul în care funcționează centrele de criză și în legătură cu ce facem noi acolo. Începește înregistrarea. În Grecia aceasta se face conform instrucțiilor, instrucțiunilor pe care le-am primit. Problemele nu sunt atât de mult legate de înregistrare, ci de cazare. Nu suntem foarte bucuroși ca greci în legătură cu situația cazării disponibile pentru refugiați. Grecia este o țară care trece printr-o criză. Am încercat în această vară să rezolvăm și să facem față unei crize umanitare care e dincolo de posibilitățile noastre. Ați vorbit despre acordul Dublin. Toată lumea vorbește despre faptul că acesta este un sistem care cauzează foarte multe înregistrări, foarte multe întârzieri, mă scuzați, și uh, de aceea oamenii eh, stau în coad, la coadă la, la frontieră și trebuie cumva să scăpăm de, de birocrație și de uh, toate aceste probleme într-un mod mai rapid. Centrele de criză nu se vor transforma în niște centre de detenție. Nimeni nu vrea să se întâmple asta. Chiar dacă unii oameni trebuie să se întoarcă, Uh, în țările lor de origine, s-a luat o decizie politică în Grecia de a-i uh, returna rapid. Nu vrem să-i uh, ținem în centre de detenție în Grecia, nici n-ar fi corect să ținem în detenție. Am senzația că asta nu e doar o chestiune care să privească Grecia, ci ar trebui să fie subiectul unei acțiuni comune. Nu am cifre să vă dau, Poate colegul de la Frontex poate să mă ajute cu mai multe cifre și fapte. S-a vorbit de asemenea despre protecția politică. Trebuie să încercăm să distribuim corect acești oameni și să ne asigurăm că ei sunt procesați corespunzător, dar ei cu toții au venit uh, într-o perioadă de timp atât de scurtă și de comprimată, încât a fost foarte dificil să rezolvăm această problemă cum trebuie. Puteți înțelege foarte bine că toate aceste lucruri s-au întâmplat în perioada de vară, Am avut 10.000 uh, de oameni care au ajuns pe insula Lesbos în această perioadă și pur și simplu e prea dificilă situația ca să o putem gestiona. Și uh, ca să încheiem, începește ONG-urile. Cred că, într-o oarecare măsură, au uh, fost susținute în Grecia, dar, în același timp, trebuie să existe o uh, creștere a a personalului disponibil în ONG-uri. Și asta este tot ce am, pot spune în acesta de Mulțumesc. domnul Șambri, două, trei minute, vă rog. Chiar și mai puțin, spune președintele. Da, vreau să încerc să răspund la câteva întrebări puse de doamna Holmaier în legătură cu problemele legate de nevoile de personal pe care le prevedem. Când centrele de criză vor fi toate operaționale, presupunem că vor fi cam 60 de oameni din partea noastră prezenți eh, în Grecia, full-time. Va, asta va varia în, în funcție de nevoi, de revizuirea planurilor, eh, deci trebuie să fim flexibili. Asta e un lucru. Eh, apoi, în ce privește provocările și chestiunea menționată de doamna Mațola, mai întâi cred că Comisia s-a referit la toate provocările pe care Uh, le, cu care ne facem față. Vreau să subliniez uh, uh, importanța punctului de informare și, pentru că și parlamentarul a menționat-o. Așadar, cooperăm și cu Comisia pe această chestiune ca să îmbunătățim instrumentele de informare pe care le avem în centrele de criză în acest moment, ca să ajutăm pe partea de cerere, ca să spun așa, ca să avem mai mult succes pentru relocare. Cred că acestea sunt punctele principale. A mai fost un lucru, o chestiune legată de cum încercăm să convingem mai multe state membre să atragă mai mulți experți și să ofere mai mulți experți. Am ținut legătura cu membrii uh, bordului de conducere, de asemenea am avut o ședință a Consiliului de Coordonare vinerea trecută și am cerut mai mulți experți, dar vă rog nu uitați că în acest moment Asta nu e o mare problemă pentru că centrele de criză nu sunt toate complet operaționale. Odată ce le vor deveni operaționale, atunci, da, vom avea nevoie de mai mult ajutor. Domnul Rosler. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi concentra pe trei sau patru chestiuni ca să încerc să răspund pe scurt la unele întrebări. Mai întâi începește rolul Frontex. Frontex susține autoritățile în ce privește screening-ul și identificarea naționalității, înregistrarea și amprentarea presupun stabilirea sistematică a identității până la urmă. De asemenea, facem uh, activități de debriefing pentru a aduna informații legate de activități criminale, pentru a lupta cu rețelele criminale și, uh, de asemenea, susținem uh, verificarea documentelor. Nu ne ocupăm de uh, decizii de, azilu, de a, de a da azil, Uh, trebuie să trimitem uh, solicitanții de azil către autoritățile competente naționale și de asemenea nu stabilim cine este returnat. Asta uh, din nou autoritățile naționale o fac. Începește resursele. Acum avem aproximativ 260 de ofițeri care să susțină funcțiile menționate în cele 5 centre de criză de pe insule și cam același număr ar putea să fie necesar suplimentar pentru a crește viteza procesului, pentru a se lucra în ture, odată ce uh, și alte centre de criză vor fi create, dar uh, totul depinde de capacitatea de absorpție a autorităților naționale competente și din înțelegerea mea, din înțelegerea noastră, uh, partea Uniunii Europene nu poate substitui și nu poate fi mai mult de 25-30% din toate resursele necesare uh, pentru un proces de migrație uh, bine uh, controlat și încadrat. Frontex, de asemenea, nu este autoritatea care să trebuiască să calmeze revolte la centrele de recepție sau să escorteze migranții și refugiații uh, de pe insulă pe continent de pe insule pe continent. Asta e responsabilitatea statului membru. Și din înțelegerea noastră este nevoie de informație cuprinzătoare eh, care să fie oferită migranților în legătură cu acest proces ca să prevenim, de exemplu, revoltele, ciocnirile sau alte probleme. În fine, începește frontiera fostei Republicii Iugoslavia Macedoniei. Uh, am oferit autorităților elene ca follow-up al întâlnirii cu liderii din Balcanii de Vest din octombrie, asistență la, pentru înregistrare, ca să implementeze modulul de asistență de înregistrare la frontiera dintre Grecia și fosta Republică Iugoslava Macedoniei pentru a susține înregistrarea și identificarea uh, și amprentarea celor persoane care n-au fost încă înregistrate. În acest moment uh, facem o vizită la fața locului pentru a vedea mai clar de ce este nevoie și care va fi susținerea pe care va trebui să o oferim. Deci suntem în proces de planificare, inclusiv în efortul de a obține acordul final al autorităților elene și o mișcare secundară, să spunem, la frontiera croato-sârbă. ne-am oferit să ne întărim uh, prezența și susținerea acolo. Încă nu avem acordul autorităților croate pentru a implementa activități mai intense la frontiera lor cu Serbia. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamna uh, Fortiu de la IRC. Cred că prima întrebare referea la ce așteaptă ONG-urile de la Grecia. Cred că am avut o relație foarte pozitivă cu autoritățile municipale din Lesbos, dar ce lipsește este puterea de a lua decizii la nivelul local unde lucrurile se întâmplă și pe măsură ce lucrurile se desfășoară în frontierele Europei, deci mecanismele care trebuiau să apară nu au apărut așa rapid ar trebui o mai bună coordonare și împărtășirea informației ca să nu fim luați pe picior greș, surprinși pe picior greșit de deciziile care se iau și să știm ce trebuie să facem ca să putem oferi oamenilor servicii. În ce privește utilizarea metodelor violente de control al mulțimilor, din experiența mea, asta se întâmplă cel mai frecvent atunci când sunt blocaje, când oamenii așteaptă foarte mult. Deci nu e problema că nu există suficient personal ci atunci când instituția nu funcționează suficient de rapid și crește frustrarea. Deci, din nou, aceste probleme sunt uh, legate unele de celelalte și uh, se întorc la, ne, ne întorc la capacitatea de a procesa, procesa rapid oamenii și de a uh, împărtăși informațiile, pentru că uh, atunci când oamenii vor ști că se întâmplă ceva, tensiunea scade. Când nu știu ce se întâmplă, atunci vedem aceste conflicte. Și cred că a doua întrebare uh, tensiunile nu par să apară dacă nu sunt în același, între diferite naționalități, dacă nu sunt în același spațiu fizic uh, și unele naționalități se mișcă mai repede decât altele. Deci un anumit tip de corectitudine și acces egal la aceeași viteză de procesare, să zicem, ar fi un lucru bun. Sistemul Dublin acum. Cred că logistic vorbind nu pare fezabil uh, să uh, Uh, aplicăm acest lucru. Deci să trimitem pe toată lumea care a venit prin Grecia în Europa, să trimitem înapoi în Grecia, am pune o povară insuportabilă pe această țară. Și în ce privește tratamentul femeilor, copilor și minorilor neînsoțiți, suntem în uh, procesul de a face un studiu în colaborare cu UNICEF. Nu am detaliile, dar voi putea să revin și să vă împărtășesc aceste lucruri. Începește mecanismele din Uniunea Europeană ca să susținem reacția la criză. Cred că experiența tuturor este că e vorba de o, un proces de învățare. Agențiile, ONG-urile eh, și toate aceste organizații nu sunt, obligate, nu sunt obișnuite să lucreze unele cu cealaltă și cred că eh, coordonarea necesară s-a produs destul de lent. Uh, în altul comisariat pentru refugiați a avut un mandat să facă acest lucru, dar uh, cred că pe măsură ce devin uh, mai funcțional lucrurile se vor îmbunătăți. Dar bun, aș fi îndrăznat să dau eu sugestii Uniunii Europene despre cum să-și îmbunătățească activitatea. Încurajez pe toată lumea să rămână flexibil și să înțeleagă că e o situație în care Uh, trebuie să folosim uh, experiența uh, ECO și alte organizații care au mai lucrat și în alte părți din lume și în fine să abordăm mai bine situații de genul acesta și mai rapid în viitor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc tuturor vorbitorilor și colegilor pentru o dezbatere foarte importantă. Acum trecem la centrele de criză din Italia. Știu că colegii sunt un pic obosiți, dar vreau să ne concentrăm de asemenea pe situația centrelor de criză din Italia și să păstrăm uh, ritmul acestei dezbateri. Așadar, vă rog să rămâneți la locurile dumneavoastră. O să schimbăm uh, vorbitorii, cu excepția a doi care vor rămâne. Uh, în afară, nu, în afară de Frontex, toată lumea se va schimba și vom avea un vorbitor prin videoconferință. Deci vă rog, dragi colegi, să aveți răbdare un moment până facem acest lucru și îl vom face cât mai repede. Daniela. Alo, on vous voit pas. On ne voit rien du tout.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 Ok. Um, the colleague non, je, vous laisse, um, je vous laisse avec la candidate alors. Hein. Ok. If our, if our speaker on the video conference can uh, stop speaking, we can start. <laughs> Is there any way to silence? Sì. Buonasera a tutti. Eh, ok, can I just make, make contact Liliana with Valastro. the colleague on the video conference? Sono responsabile and uh, Miss Viviana Balastro. Can you hear me? Yes, yes. You can, yeah? Si. Okay. Doamnă Valastro, mă auziți? E în regulă, vă vom da cuvântul uh, în curând, când va fi posibil, dar acum uh, ar trebui să uh, începem sesiunea următoare. E în regulă? Si. Ok. colleagues, uh, we're going to make a, a quick start now because we we've lost some time and. Bun, dragi colegi, haideți să începem că am pierdut deja un pic de timp și nu vreau să creăm dezavantaje pentru a doua sesiune pentru că e la fel de importantă ca și prima. Deci haideți să trecem imediat și fără introduceri prea uh, flamboiante la o analiză a situației centrelor de criză din Italia. Dragi colegi, vă rog liniște. Mulțumesc tuturor colegilor care au rămas. Știu că este o după amiază încărcată și vreau să avem liniște și să începem în același format cu o prezentare a directorului Digi Home, Laurent Michel, 5 minute în legătură cu situația din Italia, din perspectiva Comisiei. Laurent, te rog, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că va fi la fel de mult interes și față de Italia cum a fost și față de Grecia. La început, uh, dați-mi voie să spun că noi, Comisia, vom uh, emite săptămâna viitoare, vom face săptămâna viitoare un raport privind centrele de criză din Italia și din Grecia. Pe 15 decembrie veți avea toate detaliile în legătură cu situația din ambele țări. Situația este un pic diferită în Italia față de Grecia dintr-o serie întreagă de motive, condițiile în care operează uh, operatorii și numerele, cifrele. După cum știți, numărul centrelor din uh, numărul migranților în Italia este mult mai mic decât în Grecia, mii anul acesta. Asta înseamnă că autoritățile italiene au avut mai mult timp să se pregătească, pentru că nu au fost chiar în, într-un mod de criză permanent ca autoritățile din Grecia și au avut uh, presiuni similare și anul trecut. Deci de 2 ani au fost uh, fluxuri constante de migranți care au tot venit și asta într-un fel le-a permis să pregătească mai bine centrele de criză. Ca și în Grecia, am trimis uh, o echipă Digi Home la fața locului ca să coordoneze cu diferiții actori, cu diferite agenții și să facă legătură evident cu autoritățile naționale. În acest moment există un centru de criză care este complet funcțional, cel din Lampedusa. Deci, comparat cu Grecia, avem un centru de criză care funcționează conform analizei noastre. Am vizitat de câteva ori facilitățile de acolo și atât Frontex cât și Azo IOM și Save the Children sunt Organizația Internațională pentru Migrație și Save the Children sunt la fața locului. Migranții sunt verificați medical, eh, se face screening, după aceea sunt amprentați, sunt informații în legătură cu posibilitățile de azil și de eh, relocare pentru cei care pot beneficia de schema de relocare. Uh, team, echipele de uh, debriefing de la Frontex sunt de asemenea prezente uh, ca să uh, adune informații relevante despre rutele de contrabandă cu de trafic cu persoane, uh, informații care pot fi folosite și de Europol. Uh, Europol și Frontex au semnat vinerea trecută un acord privind schimbul de date, care de asemenea va facilita cooperarea între cele două agenții. Așadar, în timp ce Lampedusa este complet funcțională, rămânem preocupați de lipsa de progres în alte puncte, în alte centre de criză. De fapt, facilitățile din Pozzalo și Vilascania ar putea fi gata, tehnic vorbind, dar încă așteptăm o decizie politică astfel încât ele să fie declarate complet funcționale. Și sper, sper că până la următorul Consiliu European primul ministru Renzi va putea să declare că Boțalo și Vila Scania uh, sunt centre de criză complet funcționale. Alte facilități, cum ar fi Augusta, Taranto și Trapani, încă au nevoie de activități suplimentare, dar sunt aproape gata. Deci sperăm ca în săptămânile sau lunile următoare să avem suficiente centre de criză disponibile pentru a gestiona Uh, fluxul actual. Deocamdată cu Lampedusa avem 500 de unități disponibile la Lampedusa și asta nu e suficient. Dacă uh, vă uitați ce s-a întâmplat uh, săptămâna trecută, în 3 zile au venit peste 5.000 de migranți în același timp. Deci din moment ce ajung în același timp cu diferite, pe diferite nave, bărci, dar în aceeași zi, Lampedusa nu face față singură și asta e principala provocare cu care se confruntă autoritățile italiene. În ce privește schema de realocare, Italia a făcut uh, aranjamentele necesare uh, pentru această schemă care să fie funcțională. Avem EASO la fața locului care îi ajută să facă înregistrarea cazurilor uh, de realocare conform conceptului și un ultim uh, lucru, avem mulți migranți care ajung în Italia acum nu, și care nu sunt uh, solicitanți de azil sau care nu pot beneficia de uh, schema de relocare și dacă ne uităm la ultimele zile, avem mulți oameni din Africa de Vest. Acești oameni trebuie returnați. Deci Italia trebuie să-și crească eforturile în domeniul returnărilor. Asta va fi Uh, principala provocare pentru că mulți oameni uh, care sunt acum în Italia vor trebui returnați și de aceea Italia uh, este implicată și cu țările din Africa de Vest în legătură cu acorduri de readmisie și Comisia participă la aceste conversații pentru a susține Italia să-și îmbunătățească rata de returnare. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule Michel. Domnul Mario Morconi șeful Departamentului Italian pentru Libertăți Civile și Imigrație și vreau să vă reamintesc că data trecută când a venit domnul Marconi a avut o contribuție foarte cuprinzătoare, după cum ne amintim, și a fost foarte binevenită. Deci vă mulțumesc că sunteți din nou alături de noi și că ne puteți oferi un uh, update. Aveți cam 10 minute, vă rog, aveți cuvântul. Grazie, Presidente, grazie soprattutto per avermi... Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat din nou ocazia să vă explic care sunt activitățile noastre. un Mușel s-a referit deja la problema noilor sosiți Ne-am ocupat în acest an de 150.000 de noi sosiți. Între aceștia un număr mare de minori neînsoțiți. Și pentru a veni în întâmpinarea solicitanților de azil, colaborăm cu autoritățile locale, cu uh, sectorul privat pentru crearea unei, uh, unui centru dedicat minorilor ne, neînsosiți. Uh, lucrăm împreună și cu un alt comisariat ONU pentru refugiați, cu organizația Salvați Copiii, cu Crucea Roșie. Și acum o să ajung la problema adevărată, centrele de criză și procedura de uh, redistribuirea. Ați primit deja o privire de ansamblu legată de întreaga situație? În cazul Italiei se pune problema responsa- responsabilității și solidarității. În uh, Italia, centrele de criză au fost uh, instituite încet încet și până acum procesul a fost unul uh, destul de uh, lent. Am putut să ne să oferim un refugiu la 130.000 de persoane până acum și situația în urma atacurilor de la uh, Paris a fost, uh, s-a schimbat. Ne pregătisem să transferăm un număr mare de persoane în uh, Spania, Germania, Suedia și în alte state, însă, din păcate, situația stagnează de câteva săptămâni. Din punctul nostru, noi am fi, din punctul nostru de vedere, noi am fi uh, pregătiți. Există deja uh, uh, câteva centre de criză care funcționează, pentru alte câteva vom mai avea nevoie de câteva săptămâni, însă ne așteptăm și la o solidaritate din partea celorlaltor uh, state europene. Aceasta este poziția oficială a guvernului uh, italian. La ultimul Consiliu JAI această temă a fost uh, abordată de câteva luni tot mai mulți tot mai mulți cetățeni din uh, Afganistan și din Pakistan ajung în Italia prin uh, uh, nordul Italiei, din Slovenia și din Austria, pentru că în țările respective nu se bucură de protecție internațională. Știu că situația din Afganistan și din Pakistan nu este una optimă, și putem să ne... poate vom ține cont de situația specială din Afganistan și din Pakistan. mai ales în contextul creării acestei noi rute de a ajunge în Italia din, prin, trecând prin Balcanii de vest. ceea ce uh, duce la creșterea numărului oamenilor care doresc să intre în uh, zona Schengen și ne temem că pe această rută a Balcanilor uh, de, de vest, presiunile asupra Italiei se vor muta din sudul Italiei în nordul Italiei Am uh, fost de acord cu foarte multe puncte din, uh, din programul de investiții uh, Juncker. Poate procedurile sunt prea complicate, ar trebui să fie mai simplificate pentru a găsi mai, mai rapid uh, răspunsuri când vine vorba de uh, de compararea datelor, de schimbul de informații care rămân în continuare proceduri prea greoaie. Aș dori să vă asigur din nou că trebuie să depunem muncă de convingere când vine vorba de refugiați, să îi uh, convingem că este necesar să le luăm amprentele digitale uh, pentru a îi putea transfera, de exemplu, înspre, înspre Spania, dar apoi dacă le spunem acest lucru și răspunsul din partea Spaniei se lasă așteptat câteva săptămâni, ne pierdem din uh, credibilitate. Tocmai de aceea aș dori să atrag atenția colegilor din uh, celelalte state membre asupra necesității de a reacționa cât mai, cât mai repede. Știu că există capacități de primire acestor refugiați în alte, în alte state membre uh, și este păcat să ne pierdem credibilitatea prin aceste întârzieri. Poate ar trebui să mă opresc aici și vă stau la dispoziție pentru uh, întrebări. Mulțumesc, dau cuvântul domnului uh, Șembri din partea EASO. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să vă explic principalele noastre activități și uh, funcții care ne revin în, în Italia. După cum am spus, ne-am ocupat de planul de creare a acestor centre de criză și acum discutăm cu autoritățile italiane despre modul în care va deveni o realitate acest plan operativ. Avem trei uh, funcții. În primul rând, furnizarea de informații când vine vorba de procedurile de azil și de uh, redistribuirea. Apoi, în al doilea rând, înregistrarea persoanelor care se bucură de protecție internațională și, în al treilea rând, compararea uh, profilurilor Uh, pentru a decide uh, în care state membre trebuie să ajungă persoanele respective. Avem o echipă redusă în, uh, în Lampedusa, prezentă în Lampedusa. De asemenea, ajutăm cu înregistrarea în Villa Sicania. Există un grup de lucru acolo care se ocupă de această uh, temă. Și apoi o, un alt, uh, alte două grupuri la Chestura din Milano și din Roma. Un alt uh, grup de experți este prezent la unitatea uh, care se ocupă de regulamentul de la Dublin din Roma. Care sunt uh, previziunile noastre? preconizăm să lucrăm mai îndeaproape și cu ONG-urile de la fața locului. Provocările majore, din punctul nostru de vedere, din Italia Uh, sunt următoarele. Desigur, după cum s-a spus deja, numărul oamenilor care ajung în Italia este mai redus față de, de Grecia, chiar dacă numărul celor sosiți în ultimele zile a crescut. Trebuie să ne concentrăm asupra asistării Italiei și în afara Uh, centrelor de criză prin intermediul unor uh, echipe mobile. Deci flexibilitatea, din punctul meu de vedere, este un aspect cheie și după cum a menționat deja Comisia, situația este dificilă, este diferită între Italia și Grecia, deci avem nevoie de o abordare specială pentru Italia. Vă mulțumesc, domnul Rosler, din partea Frontex, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva cuvinte despre situația actuală. Sosirile în general în Italia au scăzut în comparație cu anul trecut, cu aproximativ 11-12%. Până acum este vorba de 144.000 de sosiri plus alte 1.600 de debarcări neconfirmate. Frontex are 24 de ofițeri în Lampedusa, în Potalo. Și în alte porturi um, are trimiși 28 de ofițeri și în afara centrelor de criză uh, celor din Crotona, Siracuza și Catania avem 50 de echipe de screening Uh, alaltele au fost 628 de sosiri în uh, Lampedusa, ieri la Augusta 394. După cum s-a spus, condițiile de primire din, din Augusta sau Empedocle sau din alte părți permit o, am, ampre, o luare amprentelor digitale și, înregistra, și înregistrarea sistematică. Deci, provocarea ă, ține în primul rând de crearea centrelor de înregistrare, fără de care nu vor putea funcționa centrele de criză. Screeningul trebuie să facă mai bine parte din, din întregul proces. În unele din primele, din, din centre unde se face o primă prima primire, condițiile nu sunt suficiente pentru a permite o înregistrare com- completă și, după cum s-a spus deja, există aceeași procedură pentru cei care, pentru persoanele care se bucură de protecția internațională și cele care nu se bucură de această protecție internațională. Am observat de asemenea că are loc un transfer imediat al uh, migranților de la locul de debarcare în uh, centre de recepție peste tot în Europa, ceea ce nu permite un proces de înregistrare uh, rapid. Migranții trebuie să fie mai bine informați în legătură cu acest proces, în legătură cu posibilitățile de transfer, de redistribuire în alte state europene, europene și după cum am explicat deja, rolul Frontex uh, de susținere a autorităților italiene este foarte, foarte clar, înregistrare, identificarea persoanelor respective. Există un grup operativ regional uh, în Catania care funcționează deja din iunie 2015 uh, și are un rol de coordonare, de a permite schimbul de, de informații și cu misiunea uh, EUNAFOR. Și există și o cooperare pentru combaterea rețelelor uh, infracționale de contrabandă și Frontex, desigur, va continua operațiunile comune cu autoritățile italiane în, în uh, următoarele luni și în următorul an. Mulțumesc, domnule Roslor. Alături de noi este Viviana Valasso de la organizația Salvați Copiii din Italia. Uh, bine ați venit și vă dau cuvântul pentru prezentarea de 5 minute. Grazie a di Save Children per questo invito a portare la nostra. seara. vă mulțumesc de la sediul Fundației Salvați Copiii. Vă informez despre ce se întâmplă în centrul de Lampedusa. Noi vrem să susținem autoritățile în identificarea minorilor, în special a minorilor neînsoțiți și să le acordăm informații juridice Procedura a început în 30 iunie. Ministerul de Interne ne-a dat posibilitatea de a continua să susținem minorii care ajung în Lampedusa și să ne continuăm activitățile. Un lucru care s-a schimbat de la începutul acestei proceduri în luna octombrie și noiembrie se datorează faptului că după sosire, migranții sunt eh, împărțiți pe naționalitatea declarată sau presupusă și personalul le acordă informații specifice destinate migranților care sunt eligibili sau nu pe, de procedura de relocare, de transfer. În crescut numărul de, a crescut numărul de restricții în ultima vreme în legătură cu numărul de persoane care ajung pe insulă. Noi vrem să garantăm o, o implementare de plină a procedurii. Există o problemă cu sentimentul că oamenii au impresia că sunt ținuți în detenție Somal, persoanele din Somalia și din Eritrea, în special persoanele din Somalia nu uh, sunt acoperite de acest pro, mm, proces și apar tensiuni în ac- între aceste grupuri de imigranți din Eritrea și din Somalia. Există de asemenea faptul că nu există un număr suficient de mediatori culturali pentru a garanta informarea corectă a tuturor migranților, în special mediatori nigerieni, lucru care este foarte important pentru a diferenția între acei nigerieni care sunt mai vulnerabili Uh, și uh, sunt supuși riscului dacă v-ar fi transmiși înapoi în țara de origine. Este foarte dificil să chestionezi în detaliu pe fiecare persoană care ajunge. În ceea ce privește minorii neînsoțiți, ceea ce încercăm să facem cu Ministerul de Interne Eh, este să suplimentăm lipsa unei proceduri care să acopere exclusiv minorii. Eh, uneori minorii declară că sunt mai în vârstă sau că, că sunt însoțiți de persoane care de fapt nu sunt eh, persoane adulte de referință. Așadar, mi se pare esențial ca informațiile acordate acestor minori să fie înțelese de către ei și să ne asigurăm că avem în continuare personal de specialitate care să îi asiste. Mulțumesc tuturor vorbitorilor care au fost uh, foarte conciși. Avem o listă lungă de intervenții, deci vă rog uh, uh, să mă ajutați. Începem cu PPO-ul și Barbara Cagiga. Mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări foarte scurte, dar, cu, dar cuprinzătoare. Am două întrebări. În primul rând, pentru reprezentanții Italiei, structura refugiaților Printre ei se află în principal bărbați tineri sau sunt și, bărba- și femei copii, care este procentul de uh, bărbați, de familii complete, femei cu copii. Și a doua întrebare ar fi următoarea. Guvernul italian la început a oferit o serie de ofițeri de frontieră dedicați acestei crize migratorii. Cam asta am înțeles din prezentările Frontex. Însă, în momentul actual, numărul agenților de frontieră care activează corespunde cu cifra menționată la început sau este mult mai mic? Vă mulțumesc. Domnul Lopez Aguilar, în numele grupului SND. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș saluta un răspuns din partea reprezentanților italieni de aici. Le mulțumesc pentru prezentare, bineînțeles. În ceea ce privește un aspect al situației de aici, care este de o mare importanță pentru mulți dintre noi, membrii ai Parlamentului European, atunci când comunicăm tipul de răspuns organizat de către instituțiile europene în fața așa numite crize a refugiaților. Avem o problemă mare de comunicare acum. Aceste centre de criză sunt văzute de mulți ca un fel de răspuns orientat mai degrabă pe abordarea de securitate și în acest sens aș dori să primesc informații mai detaliate în legătură cu utilizarea forței. Cum se angajează forțele de securitate în uh, aceste centre de securitate, centre de, de criză. Și în al doilea rând, cum se organizează participarea organizațiilor non-guvernamentale pentru a ajuta pe cei mai vulnerabili Am auzit uh, ceea ce ne spune o organizație despre copii, că copiii sunt uh, cei mai vulnerabili și cei mai vizibili atunci când uh, vorbim despre aceste organizații, însă care este participarea ONG-urilor care îi protejează pe cei mai vulnerabili și anume copiii? Doamna Stevens din partea ECR. Mulțumesc. Domn... Doamna Stevens. Stimați colegi, vă prezint o chestiune similară, o întrebare similară ca și cea pe care am pus-o în cazul Greciei. Unii care sunt în Sardinia pot să ajungă mai ușor pe continent pentru că insulele sunt destul de aproape. Aș repeta întrebarea, ă, așadar, se întâmplă în Italia că majoritatea sau chiar toți refugiații sunt înregistrați? Se întâmplă și sunt monitorizați suficient, suficient. Deci dacă ești provin din Siria, Irak sau altă, alt stat în război, se face o diferențiere între solicitanții de azil și migranții economici. Mi se pare important pentru că ideea centrelor de criză este de a înregistra pe toată lumea și principiul funcționează, însă aceste monitorizări, dacă au loc în aceste centre de criză, fără să se acorde sau să se transmită informații suficiente, uh, cred că mm, scopul lor este de fapt inutil dacă după înregistrarea acestor uh, refugiați duce ca după aceea aceștia să poată să plece unde își doresc. Mulțumesc, mulțumesc din nou celor care ne-au făcut prezentări și aș dori să mulțumesc uh, doamnei care, pe care o vedem pe ecran. Am avut onoarea să vă cunosc în Lampedusa, în luna mai a acestui an și mă impresionează foarte mult munca pe care o faceți acolo. Întrebarea mea se leagă de a vă întreba în legătură cu ideea detenției, în, a reținerii acestor solicitanți de azil dintr-o perspectivă a Austriei, unde din vară Austria reține persoanele până la 48 de ore în, moment, în momentul în care se folosește uh, cuvântul azil. Poliția nu-și dorește să facă acest lucru pentru că dacă soliciți azil, asta nu este un delict și este o povară extrem de mare pentru administrație. Așadar, două elemente. Este o procedură foarte costisitoare, această reținere este costisitoare și poliția nu vede nicio necesitate de a reține persoane care pur și simplu solicită azil Așadar, aș dori să știu care sunt opiniile dumneavoastră. Vă mulțumesc. Doamna Vergia, vă rog. Suntem cu toții de acord că Italia nu se găsește în aceeași situație ca și Grecia. Nu mm. este, um, nu este vorba de același număr de mm, migranți, însă avantajul, ca să spunem așa, pe care îl are este cel al experienței. Pentru că se confruntă de mai mult timp de această creștere a migrației. Aș dori să știu cum analizați aceste fluxuri, în special creșterea numărului de copii și de minori, care este mult mai mare decât cel semn, conform ne semn, celor care ne semnalează ONG-urile. ONG-urile ne interpelează în legătură cu faptul că un anumit număr din acești minori se, sunt identificați ca fiind majori. Dacă aveți proceduri de a identifica cu siguranță vârsta, eu sunt francez, provin din Franța și avem dezbateri destul de intense în acest sens în legătură cu mm, asemenea practici. Aș dori de asemenea să insist și asupra chestiunii identificării în general, asupra faptului că această problemă a triajului între refugiații cei buni care au acces la procedura de transfer, deci cei care sunt în categoria de mai mult de 75% de acceptare a solicitării de azil, cum sunt ei tratați, cum să pot să-și depună solicitarea, în special pentru că ONG-urile ne întreabă în legătură cu faptul că nu au acces suficient de rapid la acești solicitanți și decât după o, prim triaj făcut de către poliție, cum are loc această, acest triaj pe naționalitate? Aș insista și pe problema returnărilor, pentru că ni s-a relatat uh, cazul unor femei din Nigeria care au fost uh, returnate în Nigeria atunci când uh, au fost traficate, traficate, dar alți oameni în câteva zile au fost returnați. Acest lucru nu mi se pare proporțional. Aș dori să știu cum procedează Comisia Europeană și alte instituții pentru a se asigura că ceea ce se întâmplă în Italia corespunde cu dreptul european și aplicarea directivei procedurilor și uh, dreptului de azil pentru că aceste solicitări de azil să fie examinate ca și cazuri particulare, individuale și nu să, să nu fie tratate în mare pe criteriul naționalității. Doamna Ferrara, FDD. Vă mulțumesc, mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Din păcate, continuăm să spunem că nu se procedează bine cu identificarea refugiaților. Acum câteva zile am discutat cu niște deputați din Estonia care spuneau că Italia nu înregistrează migranții, îi lasă să treacă către Germania sau către alte state și se spală pe mâini, de fapt. Așadar, mi-aș dori să știu dacă cu crearea acestor centre de criză situația se îmbunătățește sau nu. Ieri în Calabria au ajuns 905 imigranți din nordul Africii. Nu știu câți minori se numărau printre ei, dar din acești 905 migranți, ce s-a întâmplat cu ei, acești migranți care vin în continuu. În, de asemenea, într-o perioadă de iarnă, ar fi trebuit să vină mai puțin migranți. Ce se întâmplă cu acești migranți? Ajung în aceste centre de criză, se fac înregistrări imediate cu amprente digitale, fotografii și așa mai departe. După aceea, aspecte mai practice. S-a spus că apar tot felul de uh, incidente, fuga anumitor persoane. Sunt un procent foarte mare de minori neînsoțiți în Italia care dispar și aș dori să înțeleg ce strategie de urmărire se are în vedere în legătură cu această categorie Eh, foarte vulnerabile a minorilor neînsoțiți. După aceea, pentru reprezentanta Save the Children, Salvați Copiii, s-a vorbit despre proiectul Prezidium și mi-aș dori să știu ce, cum au fost urmărite aceste informații care au fost transmise către minister care a fost răspunsul. Au avut, a, a avut loc o anumită întâlnire sau au ajuns într-un sertar undeva? Doamna Schlein. Vă mulțumesc. Domnule Morcone, după înregistrare, ce se întâmplă în mod concret cu, cu migranții după această înregistrare în centrele de criză? Eu am fost la Ponte Galeria, unde ajung foarte mulți nigerieni, bărbați și femei, și am constatat că migranții nu erau informați corect în legătură cu drepturile lor, în special în ceea ce privește solicitarea protecției internaționale. Cum faceți triajul între acestor migranți, pe baza căror criterii, pentru că dacă singurul criteriu este naționalitatea, dacă nu mergem mai departe, riscăm să uităm că dreptul la azil este un drept inalienabil care nu poate să fie legat de naționalitate sau de țara de proveniență. După aceea, bineînțeles, problema majoră a copiilor care ajung în aceste centre și care nu sunt informații în legătură cu drepturile lor. dacă ei nu își depun o cerere atunci îi putem uh, acuza că uh, nu și-au depus o cerere și pot fi deținuți, reținuți până la un an, conform decretului din 30 septembrie. Există și cazuri tragice și am uh, impresia că procedurile sunt uh, lasă mult de dorit, în special în cazul anumitor proceduri care se aplică unor persoane care nu ar trebui să fie pur și simplu în aceste centre și mi se pare că li se atribuie tuturor același avocat uh, din oficiu. Cum este posibil așa ceva? Și legătura stabilită pentru acest plan de transfer este absurdă. Acest plan ar fi trebuit să înceapă de mult timp Oricum, dacă nu dăm dovadă de solidaritate, totul este pierdut. non aver potuto essere presente fin dall'inizio. Mulțumesc, doamna președinte. Îmi cer scuze că n-am fost uh, prezent la începutul ședinței și îmi cer scuze față de vorbitori. Din nefericire, a trebuit să intervin la o altă comisie. Dar mulțumesc foarte mult pentru că văd că uh, a fost o dezbatere fructuoasă privind migrația deci, foarte pe scurt, am două sau trei întrebări. Știm că fluxul de, fluxurile de migranți continuă. Vorbesc despre Italia, țara mea, uh, unde luna trecută au, venit, au ajuns 4.000 de oameni, 4.000 de migranți. Nu, și nu avem motive să fim foarte optimiști despre cum vor evolua lucrurile în viitor în ce privește acest flux uh, de migranți. Nu cred, nu avem de motive să, fim, să credem că va scădea. O întrebare generală către Comisie. Dat fiind, uh, date, date fiind rezultatele activității din ultimele luni, putem considera că am înțeles realmente întreaga realitate a fluxului migratoriu și suntem conștienți Uh, în diverse țări europene că toate măsurile posibile și potrivite au fost luate pentru a aborda aceste probleme și ce altceva putem face cu cooperarea tuturor statelor membre. Și o altă întrebare care vizează cooperarea legată de diferitele agenții și mai ales cooperarea între Europol și Frontex. Aș vrea să înțeleg mai bine cum va avea loc această cooperare, pe ce se va concentra, pentru că Eurojust a cerut de asemenea să fie inclusă pe agenda uh, migrației pentru a aduce contribuția la uh, rezolvarea problemei fluxurilor migratoare și aspectelor repercusiunilor. Uh, puteți să-mi spuneți dacă este ambizajabil să există o cooperare între Frontex și Eurojust și, în fine, o chestiune care mi-e, mi-e foarte importantă, situația copiilor. Uh, știm că un sfert din toți migranții sunt copii. Știm că acest număr crește, că numărul copiilor neînsoțiți crește și acei copii Uh, care cer azil, de asemenea numărul lor crește. Pentru Elveția numărul s-a dublat. Pentru Suedia, mă scuzați, de fapt, numărul s-a dublat în ultima perioadă. Evident, uh, foarte mult uh, accent se va pune pe protejarea copiilor din centrele de criză. Totuși, o alt un alt aspect este legat de copii invizibili, ca să spunem așa, despre care nu știm nimic și acești copii, copiii din această categorie, riscă să ajungă în situații foarte, foarte periculoase. Deci întrebarea mea este pentru Save the Children, pentru organizația Save the Children am putea oarecum oare să alocăm o prioritate acestei categorii de copii, să avem o cotă specială pentru ei și pentru procesul de relocare. Aș vrea unele informații în legătură cu aceste chestiuni. Mulțumesc și ultimul intervenient, Ana Gomes. Da, pentru că avem cel puțin un centru de criză și jumătate. Unul în Lampedusa și jumătate în Lesbos cel din Lampedusa este capabil să crească viteza relocării oamenilor, pentru că, din nou, problema în țara mea, Portugalia, care se plânge că refugiații nu ajung, este, are legătură cu uh, punctul de origine, de unde ar trebui ei să vină. Apoi, în cazul uh, copiilor și minorilor neînsoțiți, Aș vrea să știu în special dacă UNICEF, Save the Children sau alte organizații au un sistem care să urmărească pe copiii care sunt relocalizați, relocați și că nu dispar în tot felul de rețele criminale, înghețiți de rețele criminale atunci când sunt relocați. În ce privește procesarea în Italia sau examinarea sigură a celor în ce măsură este acesta un factor, factorul naționalitate este unul descalificant? Întreb asta pentru că știu de exemplu că uh, guvernele noastre toate implicate în, uh, sau implicat la acest, uh, aceste discuții sterile de la, din summitul de la Valeta, dar știm că eritre, eritreenii și etiopienii fug de un regim extrem de opresiv este faptul că sunt etiopieni sau eritreeni, uh, un lucru care nu-i califică pentru azil. Și, în fine, s-a făcut referință la uh, eliminarea rețelelor criminale și cooperarea cu uh, toate instituțiile relevante. Dar care este esența demantelării acestor rețele? Nu l-am demantelat cel mai bine dacă am deschide căi sigure și legale prin care refugiații, imigranții să-și uh, susțină cazul și să-i uh, ajutăm în felul acesta și să luptăm și cu traficul și să afectăm pe aceștia și să le distrugem profiturile de pe urma acestor afaceri legale. Mulțumesc foarte mult tuturor membrilor pentru întrebările puse. Înainte de a da cuvântul de la Michel, aș vrea să rog în special pe domnul doctor Magari pentru că stăți, uh, ați mai fost aici și ați mai vorbit despre trafic și o serie de membri au ridicat problema minorilor. Uh, o diferență între Italia și Grecia este aparența traficului de femei din Nigeria și mai departe și multe dintre aceste femei sunt de fapt minore. Deci vreau să întreb pe domnul Marconi și poate și pe reprezentanta Save the Children care sunt cifrele și cum afectează această situație, întreaga chestiune legată de problema centrelor de criză, unde, în zone unde există un trafic foarte agresiv de ființe umane care afectează minorii. Pentru că, cum spuneam, multe din aceste femei, de fapt, sunt minore și o situație de uh, urgență. Aș fi interesat uh, ce face acum Italia uh, și cum interfațează cu Grecia. Și începem cu Laura Michel. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru că ați început cu situația minorilor, vă dau datele din ianuarie până la sfârșitul octombrie. Suntem, au, au venit 106.000 de bărbați, 14.700 de minori și aproximativ 20.999 de femei. Deci cam asta e ideea. Majoritatea sunt bărbați, dar, cum ați spus, corect. Aproape 15.000 de minori din ianuarie-octombrie și trebuie să mai adăugăm și ultimele două luni ale anului. Deci e o problemă reală, mare, și sigur, Save the Children ar putea de asemenea comenta pe această temă. Avem o procedură de referință, Save the Children este prezentă la Lampedusa, există proceduri dedicate în Italia prin care să se rezolve problema minorilor dar în mod clar există o lipsă de capacitate și prin uh, fondul de urgență anul acesta adăugăm bani pentru Italia specific pentru a, a rezolva problema minorilor neacompaniați. Dar a spus că există o diferență între Grecia și Italia. Într-o oarecare măsură, da, dar de asemenea vedeți foarte mulți minori neînsoțiți care vin din Pakistan, Afganistan și insulele grecești. Deci e o problemă atât pentru Grecia și, cât și pentru Italia și o problemă pe care trebuie să ne concentrăm. Doamna Vergia, ați vorbit despre evoluția fluxurilor migratoare. Dacă comparăm anul acesta cu anul trecut, marea schimbare, de fapt, este reducerea numărului de sirieni. Anul trecut erau volume echivalente, pentru că pe total anul eram la 160.000, acum suntem la mai mult de 150.000 deci numere aproape echivalente, dar anul trecut era o majoritate de sirieni și eritreni. Anul acesta avem o creștere a numărului de, uh, din uh, africani din Africa de Vest. Aceasta e schimbarea principală, Nigeria, Gambi, Ghana, Côte d'Ivoire, Senegal în special. Deci asta este una dintre probleme și este dificil să anticipăm fluxurile viitoare, trebuie, va trebui văzut ce se întâmplă în special uh, pe ruta Balcanilor, în Grecia, dacă frontierele continuă să se închidă, așa cum se vede, între Grecia și Macedonia, între Serbia și Macedonia, Serbia, Croația și mai departe, dacă uh, ruta devine mai dificilă, vom putea vedea o creștere numărului de sirieni care ajung în uh, Italia, fie prin Libia, fie direct prin Grecia, Albania, Italia. Deci, și asta face parte din scenariile pe care le luăm în considerare. Un punct important, cred, este că amestecăm problema naționalității între relocare și azil. Am auzit o serie de membri care amestecă lucrurile. Nu există niciun criteriu de naționalitate pentru azil, să fie foarte clar criterii de naționalitate funcționează doar pentru relocare. Deci trebuie să fii peste 75% rată de recunoaștere în medie și asta înseamnă că eritreenii și irachienii în acest moment și sirienii beneficiază de schema de relocare. Dar dacă aplici pentru azil, atunci cazul se bazează numai pe situația ta individuală. Poți să vii din Senegal, din Gambia, dacă ceri azil, cazul tău va fi examinat în mod individual cu uh, meritele sale individuale, conform legislației. Doar că nu vei beneficia de schema de relocare, dar asta e altceva. Deci e foarte important de spus, pentru că nu decidem doar pe baza naționalității. Naționalitatea este un factor. Dacă vii dintr-o țară sigură poate avea, considerată sigură poate avea un impact, dar toate cazurile sunt examinate pe baza propriilor merite. Este evaluare individuală și asta monitorizăm și în Italia avem oameni din EASO, experți de acolo care evaluează și se asigură că procesul este bine uh, îndeplinit. În ce privește întrebarea doamnei Ferrera? Eh, privitor la regiunea Calabria. În regiunea Calabria nu avem un centru de criză. Deci asta e una dintre dificultăți, una dintre probleme. De aceea cerem uh, Italiei să deschidă mai multe uh, centre de criză, să nu se limiteze doar la Lampedusa cu o capacitate de 500, când ai 5.000 de oameni care vin în fiecare zi. Că Italia nu poate face față la această cifră și de aceea este important să deschidă alte centre de criză cât mai repede cu putință. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Laurent! Uh, colega noastră de la Save de Children va fi deconectată foarte curând, așadar, cu permisiunea domnului dr. Marconi, o să o ascultăm pe ea acum. Domnule Vreau dacă nu vă spun, dacă vreți să reacționați la unele dintre întrebări uh, care v-au fost adresate, vă rog, doamnă Pelastra. Sì, vi ringrazio. Allora, rispetto, volevo intervenire su tre punti. Mulțumesc. Am trei lucruri pe care vreau să comentez. Mai întâi, datele care ar putea fi menționate de domnul Masconi, Masconi pe care Ministerul de Interne le-a împărtășit cu noi. În al doilea rând, identificarea, în al treilea rând, dispariția sau pierderea acestor minori neidentificați. Sunt 15.000 de minori care au ajuns până acum din care o treime a ajuns cu un părinte sau cu ambii părinți, în timp ce două treime au ajuns singuri. Printre cei care au ajuns singuri, principalele naționalități sunt Eritrea, peste 3000, Somalia, 1000, Egipt, 1700, minorii din Eritrea și din Somalia sunt trimiși direct în alte țări europene și asta are legătură cu chestiunea minorilor care dispar când ei pleacă și încearcă să ajungă în alte țări unde locuiesc rude de ale lor sau unde au adesea ă, prieteni. De aceea, pentru a preveni fenomenul dispariției minorilor, este important să le, să introducem în procedura de relocare cât mai repede cu putință. Cu siguranță eritreenii cel puțin, am spus deja asta de multe ori, uh, au nevoie de un an, e nevoie de un an pentru un minor care îndeplinește toate cerințele să fie transferat într-o altă rețea europeană în cadrul schemei Dublin. E nevoie de un an ca să se completeze procedurile și minorii nu au răbdare să aștepte atât de mult uh, de multe ori îi evadează, fug și se duc singuri în altă țară. Deci este esențial și important să le transmitem această informație. Încă nu avem un protocol care să spună clar care sunt pașii ce trebuie făcuți pentru a încerca să înțelegem situația unei persoane care se declară minoră și e important de știut că există un text deja agreat de regiuni și de asociații care doar are nevoie să fie aprobat. Așadar, evident, cerem ca acest protocol să fie aprobat cât mai repede cu putință, pentru că altfel, cum vedem astăzi în Lampedusa, vom continua să mergem pe examinarea încheieturii care evident că nu este deloc potrivită pentru a stabili uh, cu certitudine vârsta unei persoane. În ce privește victimele uh, traficului de ființe umane, ne lipsește ne lipsesc uh, posturile de primire. Când spunem că vrem să scoatem fetele, să salvăm fetele din situații de trafic, nu există posturi dedicate minorilor care sunt victime ale traficului și asta cerem guvernului să facă. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnul Marconi, vă rog, aveți cuvântul. Grație. Eh, preș... Vă mulțumesc. Aș dori să răspund imediat uh, colegii care s-a referit la minorii neînsoțiți. Îmi pare rău că a fost menționat cuvântul uh, refuz, uh, respingere. Noi nu recurgem la acest termen în uh, Italia. Este vorba de măsuri care determină, care impun părăsirea teritoriului italian. Și aș dori să răspund acum întrebărilor în ordine adresată. Există în altul comisariat ONU pentru refugiați care definește drepturile concrete. Patru membri acestui comisariat participă la sistemul creat de noi nu am dorit să, să renunțăm la metoda folosită până acum, una colegială care asigură un anumit echilibru și anumită certitudine, siguranță solicitanților de azil. Pe viitor, sistemul va fi și mai transparent decât uh, fusese înainte în ceea ce privește situația de la granița cu Slovenia, relațiile cu autoritățile din Slovenia sunt uh, excelente, însă nu, nu am suficient timp acum să vă dau mai multe informații. În plus, încercăm, suntem foarte precauți când vine vorba de recurgerea la forță aceasta se face într-un mod uh, proporțional. Înregistrăm toate situațiile pentru că dorim să fim siguri că dacă ajungem în fața uh, instanțelor, uh, forțele de ordine pot demonstra că au respectat criterii obiective situația ONG-urilor. Din 2006-2007 am început cu lucrarea cu ONG-urile care au acces uh, peste tot. Și încercăm să combatem orice prejudecăți existente. Am uh, venit la, la Bruxelles să mă întâlnesc cu dumneavoastră cu mare plăcere, însă spre deosebire de alte state europene, doamnă Stevens, aș dori să vă asigur că în Italia înregistrarea și amprentarea uh, celor care sosesc în Italia se desfășoară uh, foarte bine. Există cifre, toate cifrele relevante în uh, sistemul Eurodac. Acolo veți regăsi toate cifrele concrete și nu în basmele care vehiculează în acest moment în legătură cu Italia. Deci, în acest punct de vedere, uh, lucrurile sunt foarte bine organizate în, uh, în uh, Italia. Doamnei Milnar, aș dori să-i spun că nu există centre de detenție în Italia. Refugiații au acces la uh, centre de, de primire, unde sunt uh, primiți, sunt uh, ținuți până când situația lor este clarificată. În centrele de detenție ajung persoanele care uh, reprezintă un risc pentru uh, societate. Uh, doamna Versia s-a referit la controlul fluxurilor migratorii, foarte mulți copii din Egipt ajung în Italia, sunt uh, trimiși de fapt de familia lor în Italia pentru că um, încearcă să le ofere un viitor mai bun. Italia, spre deosebire de alte state, și aș dori să insist asupra acestui uh, lucru, Italia nu returnează nici un uh, minor în țara sa de origine. Pentru noi, interesele minorilor sunt uh, cele, mai, cele mai importante. Dacă interesele minorilor sunt, în mod evident, într-un, într-un alt uh, stat, atunci uh, reflectăm și la această posibilitate, însă există centre specializate pentru, pentru copii dedicăm minorilor resurse uh, specifice. Doamna uh, Ferrara, uh, v-ați referit la problema identificării. Puteți să accesați toate faptele, toate cifrele relevante. Este, activitatea de, identificare se desfășoară în Lampedusa, în alte părți, în toate porturile, fie că este vorba de regio Calabria sau uh, alte, alte porturi. Există o procedură uh, respectată deja de mai mulți ani în acest sens. Uh, ne-am bucurat de sprijinul organizației Salvați uh, Copii, de Natul Comisariat al ONU pentru Refugiați. Întreg acum la întrebarea doamnei Schlein. După cum am afirmat deja, avem uh, acorduri încheiate uh, cu un altul comisariat uh, pentru refugiați. Există Convenția ONU referitoare la protejarea refugiaților. Ați referit la, la ordinile de, ordinele de refuzare de expulzare din Italia. După cum am spus, nu există asemenea ordine. Uh, și trec mai departe foarte rapid. Cooperarea cu diversele agenții este excelentă. Cooperarea cu, cooperăm cu Frontex și cu EASO îndeaproape. Ceea ce privește uh, situația cu Portugalia, Așteptăm anumite aprobări. Știu că Portugalia s-a pregătit foarte bine, a creat uh, centre de, de primire, deci cu cea mai mare uh, plăcere vom transfera anumiți refugiați înspre, înspre Portugalia. Situația femeilor din Nigeria este una foarte complicată, însă vă asigur că colaborăm îndeaproape cu organizațiile internaționale Există anumite centre de primire, însă problema este una deosebit de complexă. Este foarte greu să modificăm contextul social dificil în care trăiesc uh, oamenii, oamenii respectivi. Considerăm că am făcut, am înregistrat anumite progrese, desigur, mai avem multe lucruri de făcut, trebuie să încercăm să le salvăm pe aceste fete din situația de sclavie în care se află. Nu este deloc ușor, însă ne-am luat angajamentul să depunem aceste uh, să depunem aceste eforturi. Nu toate aceste fete au fost trimise înapoi în Nigeria, nu este un lucru adevărat. Uh, unele dintre ele au fost transferate în centrul, în nordul Italiei sunt uh, trimise înapoi în Nigeria doar în uh, urma unei uh, decizii judecătorești. Vă mulțumesc, spune, spune domnul președinte. Ne-am depășit uh, timpul. Uh, am, am închis uh, lista vorbitorilor. Vă dau cuvântul pentru 10, 10 secunde doar. Vă mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Îmi cer scuze că am sosit atât de târziu. Avionul meu întârziase. Aș avea o întrebare în ceea ce privește uh, returnările. Câte acorduri câte acorduri bilaterale au, au fost semnate de Italia în, în, uh, în trecut? Eu auzisem că au fost semnate patru, doar patru asemenea uh, sisteme. Este vorba de Egipt, Maroc, uh, Tunisia, Algeria. Sunt acorduri pe care le-am uh, semnat în trecut, lucrăm și cu alte, discutăm și cu alte țări și am cerut în mod uh, specific Comisiei să sprijină acorduri țintite când vine vorba de acordul de readmisie semnate cu alte, cu alte state și să beneficiem și de uh, susținul, uh, de, de susținerea Frontex. Mă adresez domnului Kessler, întreb dacă dorește să aibă o intervenție cât mai rapidă. Știu că puteți fi foarte eficient. În ceea ce privește cooperarea între Europol și Front, Frontex, există un acord strategic de cooperare din 2008 Vinerea trecută am semnat un acord operațional care lărgește domeniul de aplicare a acordului anterior, permite schimbul de informații, de informații cu caracter uh, personal. Un aspect nou, aceste informații pot fi procesate de Frontex și, uh, și transmise mai departe Europol. Am invitat de asemenea Europol să participe la operațiunile coordonate de uh, Frontex, să împărtășească informații și Eurojust, să împărtășească într-o măsură mai mare informații analitice, programe analitice și să coopereze și la uh, dezvoltarea programelor anuale. Partea EASO. S-a spus ceva despre minorii neînsoțiți, dacă aceștia uh, au o prioritate în uh, activitățile de redistribuire. Cred că trebuie să facem o distinție între prima înregistrare și înregistrarea, identificarea pe parcursul procesului uh, de, procedurii de azil. Avem o privire de ansamblu asupra solicitărilor de azil. Am creat un uh, sistem de avertizare timpurie din acest punct de vedere, însă nu putem uh, ști ce ne va ascunde viitorul din toate punctele de vedere. Domnul președinte, aș dori să mulțumesc membrilor care au participat la cele două sesiuni în această dupămasă. Aș dori să mulțumesc invitațiilor din acest uh, panel și din panelul anterior pentru întrebările uh, adresate. Cred că ar trebui să um, repetăm asemenea evenimente. Mi se pare că lucrurile s-au desfășurat foarte bine, niciodată nu vor fi perfecte, desigur. Vă mulțumesc pentru atenția din această dupămasă, masă, mai ales celor care au cerut să organizăm această reuniune. Mulțumim și colegii noastre de la Salvați Copiii.